Die Sitzung ist eröffnet. Einen schönen guten Morgen allerseits. Bună dimineața tuturor. Wir beginnen heute mit dem ersten Punkt der Tag. Începem uh, cu primul punct de pe ordinea de zi din această dimineață, declarația Comisiei în legătură cu programul de lucru al Comisiei pentru 2020. Voi da acum cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, Șefcovici, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a discuta cu dumneavoastră despre primul program de lucru al Comisiei în cadrul mandatului doamnei președinte Ursula von der Leyen pe care l-am am adoptat ieri. Acest program de lucru este important din două motive. Nu doar pentru că este baza activității noastre pentru primul an din mandat 2020, dar și pentru că prezintă viziunea și direcția pentru următorii cinci ani și chiar mai departe. Trebuie să recunoaștem că uh, principala provocare a epocii noastre este tranziția ecologică și digitală. Acestea vor schimba societatea și pe fiecare dintre noi. Parteneriatul special cu Parlamentul European este extrem de important din acest punct de vedere, la nivel instituțional și politic. Adoptarea programului de lucru pentru 2020 a fost un exercițiu comun. Contribuția Parlamentului European, contribuția dumneavoastră în fiecare fază a fost luată în considerare. Eurodeputații au fost extrem de importanți uh, în definirea priorităților politice și vor fi și în continuare în transformarea programului în acțiune. În această perioadă am discutat multe politici prioritare cu dumneavoastră în diferite formate. Un pas instituțional important în proces a fost o reuniune a conferinței președinților de comisii din Parlament care a fost o excelentă oportunitate pentru a discuta prioritățile și așteptările noastre și apreciez foarte mult atmosfera cordială și constructivă din aceste dezbateri. Discuția din conferința președinților cu doamna președinte von der Leyen a permis să o perfecționare a programului nostru de lucru chiar marți, cu o zi înainte de adoptarea lui. Parteneriatul nostru este extrem de important și va continua pe întreaga perioadă și va acoperi întregul ciclu de politici cu această nouă abordare și cu o relație de calitate. Dacă îmi permiteți acum, aș dori să vorbesc despre primul element, contextul programului nostru de lucru pentru 2020. Am programat 43 uh, obiective de politici sau pachete, 28 de inițiative vor fi legislative și vor permite suficient timp pentru adoptare și punere în aplicare. Examinăm toate propunerile care așteaptă o decizie a Parlamentului și a Consiliului și după ce am ținut cont de propunerile din Parlamentul dumneavoastră în acest caz, propunem să retragem 32 dintre acestea. Unele nu corespund ambițiilor politice ale Comisiei europene și pentru altele vom găsi modalități mai eficiente pentru a respecta obiectivele în consultare cu Parlamentul și Consiliul. În fine, în cadrul programului REFIT am identificat 44 de acte legislative semnificative propuse pentru reevaluare sau revizuire. Stimați eurodeputați, v-am prezentat deja o noua noastră comunicare pentru creștere ecologică și planul de investiții și mecanismul pentru o tranziție justă pentru a sprijini teritoriile cele mai afectate de tranziția ecologică. Urmează o lege pentru schimbările climatice. Vom propune obiectiv obligatoriu de neutralitate climatică în UE în 2050. Vom face evaluări de impact până în vară. Obiectivul este ca la conferința de la Glasgow COP26 care este prevăzută pentru sfârșitul lui octombrie, să avem uh, propunerile noastre finalizate. Vom propune o strategie pentru 2030 pentru protecția mediului și vom uh, avea ambiții mari pentru negocierile de la următoarea conferință, strategia de la fermă la uh, farfurie, strategia în cadrul noului pact ecologic și o strategie pentru mobilitate ecologică și inteligentă vom reuni toate eforturile um, regiunilor, comunităților locale, um, societății civile, industriei, școlilor și persoanelor fizice. Ieri am adoptat comunicarea noastră privind tehnologia 5G și în curând vom prezenta o nouă strategie privind datele în UE și o carte albă privind inteligența artificială. Dorim să promovăm drepturile, să protejăm drepturile fundamentale, dar dorim ca industria noastră să poată să folosească inteligența artificială și să inoveze. În curând, serviciile vor fi consolidate 7, piața unică a serviciilor digitale, va fi finalizată și va oferi firmelor mai mici siguranță juridică și condiții echitabile prin actualizarea cadrului juridic, inclusiv a sistemului de impozitare a întreprinderilor. Comisia va insista asupra unei soluții globale, dar dacă acest lucru nu va fi posibil, vom avea o soluție europeană. În paralel, vom uh, prezenta o nouă strategie pentru calificări. În economie, acordăm prioritate echității sociale ca parte a tranzițiilor uh, ecologică și uh, digitală și ne vom reconcentra toate politicile, inclusiv semestrul european, incorporând obiectivele de dezvoltare durabile ale ONU în consultare cu partenerii sociali și cu toți actorii interesați. Lucrăm la inițiativă pentru a garanta salarii minime echitabile pentru lucrători în UE, respectând situația specifică al fiecărui stat membru în același timp. Comisia va evalua și guvernanța, cadrul de guvernanță economică uh, și modul în care regulile fiscale au funcționat în ultimii ani. Această evaluare uh, va relansa o consultare largă cu statele membre și toți actorii pentru a explora modalități de a îmbunătăți cadrul de guvernanță economică al Uniunii. În curând, Vom adapta un plan de acțiune pentru a consolida Uniunea Piețelor de Capital, concentrându-ne pe barierile de reglementare în legislație și barierele structurale și um, pentru a ne asigura că IMM-urile au acces la finanțe. Acestea vor fi parte a strategiei noastre pentru IMM-uri. Finalizarea Uniunii Bancare și un cadru puternic și credibil pentru lupta împotriva spălării de bani, programul de reasigurare pentru șomaj și um, garanția pentru tineret sunt de asemenea prioritățile noastre. Pentru ca Comisia Geopolitică să fie o realitate, vom investi în alianțe pentru a ne promova valorile um, și interesele într-un comerț echitabil și deschis vom spori colaborarea noastră cu Balcanii Occidentali și vom avea și o nouă strategie pentru parteneriatul estic. În curând vom lansa o strategie completă pentru Africa ca bază a parteneriatului nostru cu această regiune. Politica externă a UE trebuie să abordeze chestiuni legate de democrație și bună guvernanță, schimbările climatice, migrație și drepturile omului. Și din această perspectivă este extrem de important să consolidăm ordinea multilaterală bazată pe reguli și în acest cadru Comisia va face propuneri de actualizare și reformare a OMC. În primăvară vom prezenta noul nostru pact pentru migrație și azil, care va fi o abordare completă care va acoperi toate aspectele migrației, inclusiv securitatea la frontiere și va um, oferi mai multă coerență între politicile noastre interne și externe. În cadrul ambiției promovării modului de viață european vom prezenta un plan de acțiune de integrare și incluziune. Vom prezenta de asemenea o nouă strategie pentru Uniunea cu securității cu aspectele fizice um, și uh, um, tehnologice ale uh, securității iar uh, planul uh, de luptă împotriva cancerului va sprijini statele membre pentru a îmbunătăți prevenirea și îngrijirea uh, cancerului. În strânsă colaborare cu cele trei instituții și, și parlamentele naționale și partenerii noștri vom organiza conferința privind viitorul Europei în acest moment, creăm structura pentru această conferință și până la sfârșitul lui 2020 vom prezenta planul de acțiune pentru democrație, pentru uh, campaniile politice, pentru mass media independentă și libertatea de exprimare. În ceea ce privește drepturile fundamentale, tehnologia trebuie să fie în serviciul oamenilor și nu invers. De aceea, Comisia va actualiza Carta Drepturilor Fundamentale pentru a aborda chestiuni emergente, cum ar fi inteligența artificială și recunoașterea facială facială. În fine, în legătură cu statul de drept, Comisia își va intensifica activitatea preventivă, mai ales în cadrul primului raport privind statul de drept care va evalua situația în toate statele membre. Acest raport se va baza pe o metodologie solidă și va fi baza pentru activitatea din viitor privind statul de drept. Lucrăm de asemenea deja la o strategie pentru toate politicile Comisiei uh, pe baza datelor disponibile privind tendințele pe termen lung pentru a avea politici adaptate la, la provocările viitorului. Deja am creat o rețea împreună cu um, Comisia, întreaga Comisie Europeană, um, cu statele membre și partenerii și dorim să cooperăm și cu Parlamentul European în cadrul acesteia. Sperăm uh, că cooperarea cu Parlamentul European uh, va fi la fel de utilă, având în vedere uh, toate cunoștințele și datele de care deține Parlamentul și toate comisiile sale. Stimaților deputați, aceasta a fost o prezentare foarte rapidă a inițiativelor din cadrul programului nostru de lucru pentru 2020. A durat doar vreo 10 minute, dar am dorit să vă demonstrăm că um, Vă oferim ceea ce am promis, o agendă ambițioasă, dar realistă a priorităților noastre comune pentru primul an din mandatul acestei comisii. Viitorul parteneriat cu Regatul Unit va fi uh, una dintre principalele provocări în următoarele luni și ani și am văzut cât de dificil a fost ieri să ne luăm la revedere de la colegii britanici. Așa a fost și în cadrul negocierii acordului de retragere și doresc să vă asigur că am fost cât se poate de transparenți în procesul de negocieri cu Parlamentul European. Împreună cu colegii mei de la Comisie vom colabora în cadrul parteneriatului nostru special bazat pe încredere pentru ca agenda noastră să se transpună în acțiuni concrete. Trebuie să fim împreună pentru a avea un buget uh, pe termen lung, modern, care să răspundă provocărilor comune și de acum încolo vor trebui să identificăm activitatea în luarea de decizii uh, pentru uh, a pune în practică prioritățile noastre și vom avea o foaie de drum pentru uh, activitatea comună a celor trei instituții și apoi vom face prima programare multianuală care va corespunde agendei noastre strategice pentru Europa. Mulțumesc, domnule președinte, și voi asculta cu interes intervențiile eurodeputaților. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum din partea grupului PPE are cuvântul domnul Olbrich, 5 minute. <clears throat> Panie comisarul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, grupul Partidului Popular European în general sprijină programul de lucru al Comisiei pentru anul 2020. Documentul pe care am putut să-l consultăm, dacă între timp nu a fost modificat, deci dacă nu a fost modificat de ieri până astăzi, uh, e pentru noi o sursă importantă de informații pentru a vedea care sunt intențiile de lucru ale Comisiei în 2020. Pentru noi a fost ceva foarte important, deoarece știm că vrem să se meargă dincolo de sloganuri, vrem să se ajungă la fapte. Procedura de astăzi este foarte importantă, au trecut alegerile și acum vorbim despre deciziile pe care le va lua Comisia Europeană. Și trebuie să vă spun că unele din propunerile făcute de Parlamentul European, inclusiv unele înaintate de grupul meu, apar în document, deși abordarea este puțin diferită. Dar pe fond nu se schimbă uh, foarte mult. Noi ne-am dorit foarte mult ca această dezbatere și uh, punctele de vedere exprimate astăzi de aici de deputați să se regăsească în declarația comună care va fi semnată de cei trei președinți și sperăm de asemenea ca toate acestea să se regăsească și în programul plurianual. E un document important deoarece ne arată care sunt noile inițiative, ne arată ce e în curs și ne arată de asemenea ce anume a fost uh, înlăturat. În ceea ce privește dosarele în curs, Aici, bineînțeles, noi vrem ca, se spune în text, că ar trebui să se accelereze uh, lucrările. Da, e un îndemn care este lansat uh, parlamentarilor, dar ne-am dorit ca toate instituțiile să apese puțin pe accelerator. Acum, în ceea ce privește structura documentului și abordarea. Aici vedem foarte bine ce ne-a spus uh, Comisia. Comisia își dorește să fie o comisie uh, geopolitică. E drept însă că există anumite programe interne, însă care au de asemenea un efect asupra ceea ce se află în exterior. Deci e momentul să vorbim despre lucruri concrete. De pildă, suntem de acord cu ideea ca pactul ecologic să fie elementul central de asemenea, suntem de acord cu tot ceea ce este propus în domeniul digital. Și e foarte interesant, deoarece în documentul dumneavoastră cu privire la pactul ecologic menționați anumite elemente care, din punctul nostru de vedere, sunt importante. De pildă, silvicultura. Acest document, în ansamblu, nu Uh, se referă doar la chestiuni de fond pentru o tranziție justă. Nu e un document care merge mult mai departe și de aceea credem că uh, este documentul potrivit. Împreună va trebui să îndeplinim aceste obiective și același lucru este valabil și cu economia digitală. Vorbim acolo de cercetarea științifică, de dezvoltarea economică, dar nu e vorba doar de chestiuni tehnologice și de aceea abordarea orizontală pe care o prezentați în text este binevenită. De asemenea, salut faptul că vă referiți și la piața capitalurilor și la faptul că trebuie respectată dimensiunea socială aici fie important pentru noi asta ca partid creștin-democrat. Mult timp uh, acum s-a vorbit despre strategia pentru Africa. Acum, în documentul dumneavoastră, vorbiți despre strategia cu Africa, ceea ce e o schimbare de asemenea importantă și e și o declarație politică până la urmă, care e binevenită. Deci ce uh, intenția are Comisia? Să Uh, coopereze cu Africa și nu neapărat să aibă o strategie pentru Africa. E o abordare bună și țin să salut acest lucru. De asemenea, vedem că intenționați ca în fiecare an să elaborați un raport cu privire la situația statului de drept în toate statele membre. O idee foarte bună, bravo. Acum o mică critică, dacă îmi permiteți. Uh, din punctul nostru de vedere, CFM-ul nu este doar o metodă. Din punctul nostru de vedere, cadrul financiar multianual este unul din obiectivele majore. Deci pentru a ajunge la niște obiective e nevoie de un cadru financiar multianual. De aceea e atât de important. Și de aceea sper de asemenea că dumneavoastră, Comisia Europeană, veți juca acest rol de arbitru. Asta nu e o muncă de contabil, e o adevărată dezbatere politică și aici Comisia Europeană are clar de jucat un rol. Prin urmare, PP-ul vă sprijină programul de lucru pentru 2020 și vom urmări îndeaproape cum anume totul va fi pus în practică și, bineînțeles, vă vom oferi ajutorul nostru. Vă mulțumim acum pentru grupul SND, are cuvântul doamna Garcia Perez. Eh, Mulțumesc, doamna președintă, domnule vicepreședinte. Familia noastră politică salută faptul că principalele propuneri în ceea ce privește schimbările economice, sociale, au fost avute în vedere și incluse în acest program de lucru. Este un exemplu bun de cooperare între dumneavoastră și Parlamentul European. La nivel general, cred că Comisia a identificat foarte bine provocările cu care se confruntă acum proiectul european și instrumentele de care avem nevoie. Însă, după cum știți foarte bine, diavolul se află întotdeauna în detalii. Și mi se pare că propunerea nu precizează prea mult, are anumite ambiguități. Așa că am dori să o spunem clar. Susținerea pe care noi vă acordăm nu este un cec în alb, vom fi foarte atenți tocmai pentru a verifica că într-adevăr toate propunerile care apar în acest program de lucru sunt duse până la capăt. E adevărat că în acest program se includ și instrumentele necesare pentru implementarea pactului ecologic printr-o tranziție justă. Ne pare rău totuși că nu se include și obiectivul de reducere a emisiilor cu 50% până în 2030. Urgența climatică, care tocmai a fost declarată de Parlamentul nostru, ne arată angajamentul clar în lupta împotriva schimbărilor climatice și așteptăm același nivel de angajament și din partea Comisiei și a Consiliului, pentru că altfel neutralitatea climatică pentru anul 2050 nu va rămâne decât o promisiune deșartă, ceea ce nu ne putem permite. Ne-am fi dorit din partea Comisiei o abordare mult mai largă, care să recunoască cât de importantă este migrația ca și oportunitate pentru a face față provocărilor demografice și pentru a menține statul bunăstare și obligația de a avea o abordare cu față umană pentru integrarea refugiaților în societățile noastre. Ieri am uh, avut o dezbatere aici la Parlament în legătură cu situația refugiaților pe insulele Elene și cred că aceasta ne arată foarte bine că nu mai putem aștepta nici o clipă. Vorbim aici de demnitatea mii de persoane care așteaptă un răspuns solidar și responsabil din partea noastră. Solidaritate înseamnă să transformăm planul european al drepturilor sociale și cele 20 de principii într-o realitate, incluzând aici și garanția pentru copii care să elimine sărăcia și un cadru european cu salarii minime decente pentru toată lumea. Solidaritate înseamnă să facem eforturi la proiectul european față de vecinii care au acceptat valorile și legislația noastră. De aceea vom susține în continuare nevoia de a deschide negocierile cu Macedonia de Nord și Albania. Tot solidaritate înseamnă să protejăm și să întărim democrația. Tocmai de aceea avem nevoie de un mecanism nou pentru a garanta statul de drept. Însă toate aceste lucruri se vor putea obține doar dacă avem un acord în cadrul CFM-ului. Și aș vrea să fac un apel aici față de responsabilitatea Consiliului de a-și asuma responsabilitatea în acest domeniu pentru a face față acestor provocări, pentru că altfel nu vom fi în stare să utilizăm toate instrumentele necesare. Este o datorie pentru noi să ne respectăm propriile noastre promisiuni și de aceea cerem să fie responsabili atât Comisia cât și Consiliul, pentru că printr-un angajament comun să facem posibil această uniune de care cetățenii au nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea grupului Renew, domnul Cioloș. Vicepreședinte, este un an de început de mandat pentru Comisie și pentru Parlament această comisie împărtășește cu parlamentul o viziune ambițioasă cu cei doi piloni pactul verde și transformarea digitală care vor reseta complet economia și modul de viață european. rezultatele acestui mandat vor depinde mult de capacitatea de a livra proiecte pe baza acestei viziuni dar și de a identifica resursele care să permită punerea sa în practică. e nevoie de un buget multianual ambițios și pe măsură

dragi colegi. Această săptămână este una dramatică pentru Uniunea Europeană. Este un eveniment dramatic faptul că un stat membru ne părățește și este extrem de trist, dar refuz să accept această greșeală istorică ca fiind sfârșitul. Nu va pune capăt nici prieteniei dintre britanici și europeni și nici nu va pune capăt speranței că Regatul Unit va reveni la un moment dat în casa europeană, în familia europeană. Deși această săptămână este tristă, nu ne aduce ă, mai aproape de sfârșitul Uniunii Europene, așa cum au spus unii când vorbeau despre Brexit. Din potrivă, este momentul perfect pentru a reinventa, Uniune, reinventa Uniunea Europeană și europenii sunt uniți pentru că sunt probleme care nu pot fi rezolvate decât împreună și împreună putem să facem față provocărilor și provocări sunt multe azi în lume și trebuie să le abordăm împreună și de aceea este atât de important ca în această săptămână să discutăm și programul de lucru al Comisiei. Acest program de lucru va fi o șansă pentru a dovedi uh, ce suntem capabili să facem avem criza climatică, care este o provocare majoră în fiecare țară, în fie, pe fiecare continent și e mai mult decât momentul să acționăm și ne bucurăm că Comisia pune accentul pe inițiative pentru a face față crizei climatice și pierderii diversității pe planetă. Este, bineînțeles, mult prea devreme să spunem dacă aceste măsuri sunt suficiente. Bineînțeles, acest lucru depinde de detaliile propunerilor dumneavoastră, dar depinde și uh, dacă majoritatea Parlamentului va sprijini o legislație ambițioasă în domeniul crimei și, bineînțeles, și statele membre, care trebuie să ne fie alături. Deci, va depinde de noi toți cât va acționa Uniunea Europeană în domeniul climatic și cât va contribui la eforturile globale pentru a salva planeta după ce a contribuit mult la distrugerea ei în trecut. Comisia este și gardianul tratatelor și ați menționat acțiuni pentru a vă asigura că statele membre respectă statul de drept și este momentul să ne punem angajamentul nostru comun să îl spunem în acțiuni și anul acesta va arăta în ce direcție merge Comisia și avem nevoie de pași înainte curajoși spre o nouă Uniune Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum de la grupul ID are cuvântul domnul Vilimski. Scuzați. Este o solicitare de respectare a regulamentului mai întâi. Mulțumesc. Sincer, nu cred că trebuie să intervenim aici în plen în legătură cu steagurile la fiecare trei minute. Vreau să vă spun doar că uh, nu aveți dreptul să spuneți uh, nimic uh, președintei. Dar nu v-am dat cuvântul acum. O să soluționăm și această problemă, însă regulile sunt destul de clare pentru toată lumea. Și am văzut acest lucru și în cadrul dezbaterii pe Brexit. Are dreptul să intervină doar cel care respectă regulile care au fost deja confirmate aici de mai multe ori. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu regulile, aveți uh, cum să faceți obiecții sau uh, să prezentați uh, comentarii. Însă, acum, cine are un steguleț în față nu va putea interveni. Aveți un alt comentariu în legătură cu regulamentul, vă rog. Da, aș fi vrut să știu care este articolul de procedură la care faceți referință pentru a lua dreptul la intervenția colegului meu. Da. Colegul a hotărât că nu este de acord cu ce spunea președinta și nu are dreptul să o facă. Nu există nicio posibilitate în conformitate cu procedura de a nu respecta decizia președintei. Eu uh, v-am vorbit uh, despre fondul chestiunii cu domnul Fest, nu odată, ci de mai multe ori și cred că odată pentru totdeauna să fie clar. Mulțumesc și acum uh, domnul Virinț. Domnul Virinski. Mulțumesc. Eu am criticat întotdeauna și cu claritate comisia. Astăzi însă voi face o excepție. Aș vrea din potrivă să vă laud pentru că programul de lucru cu care ați venit pe care ne-l prezentați astăzi este un program de-a dreptul fantastic. Veți reuși, sau mai bine zis, ați reușit deja să eliminați complet programul uh, pentru azil, uh, cel referitor la politica monetară nici acesta nu este menționat nicăieri. Ați reușit însă să inventați un pact verde, un pact ecologic cu care doriți să luați și mai mulți bani uh, de la cetățeni. Deci am putea spune că e un fel de comisie cu baghetă magică, gen Harry Potter. Am putea spune că utilizați uh, totuși metode cam îndoielnice. Britanicii au uh, părăsit Uniunea Europeană chiar ieri dacă nu dorim ca și alte state să urmeze, cred că ar trebui să vă centrați mai degrabă pe chestiunile importante cu care ne confruntăm. Uh, migrația, azilul, economia, politica monetară și piața socială și piața muncii. La asta ne așteptăm de la dumneavoastră și nu chestiuni de detalii. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Nicolsonova, un minut. Match, uh... Mulțumesc foarte mult! Programul de lucru al Comisiei eh, include, bineînțeles, chestiuni care nu pot fi puse sub semnul îndoieli, cum ar fi ehm, îmbunătățirea situației cetățenilor. Unii spun că ar fi populist să venim cu ideea unui salariu minim european. Nu știu, nu ar trebui să ne mai tot uh, luptăm aici, deoarece știm că majoritatea statelor membre oricum au un salariu minim. Poate că unii se așteaptă că din cauza asta vor uh, reuși să câștige mai <laughs> mulți bani de azi pe mâine. Vor fi uh, dezamăgiți, eu cred. Și astfel se va da și mai mult apă la moară mm, populiștilor. În program se vorbește despre digitalizare, despre schimbarea demografică, despre garanția uh, pentru copii, deoarece aceștia clar au nevoie de un acces bun la educație și la servicii de sănătate. Deci, ďakujem. Însă ca mulți cetățeni din Slovacia așteaptă îmbunătățirea situației uh, lor. Doamna Obri are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Această săptămână marchează o schimbare în istoria Uniunii Europene cu plecarea Regatului Unit. Cel mai rău ar fi să nu tragem niciun învățământ din asta, să continuăm ca până acum cu siguranță este dovada depărtării Uniunii Europene de cetățeni. Aceasta este provocarea care ar trebui să stea la baza programului dumneavoastră pentru 2020. Trebuie să-i ascultăm pe cetățeni. Aș dori să vă vorbesc despre Leia, pe care am întâlnit-o, la o acțiune de uh, nesupunere civică privind uh, schimbările climatice, care dorește o schimbare de paradigmă. O lege climatică ar fi o asigurare pentru ea, dar ce surprinsă va fi când va descoperi că pactul dumneavoastră ecologic continuă cu dogma creșterii cu orice preț, fără a ține cont de impactul său asupra climei. Lea și ceilalți activiști pentru climă cer coerență. Închipuiți-vă că nu vor înțelege nimic când Uh, își vor da seama că uh, distribuția în masă și supermarketurile sunt finanțate din PAC. Nu vor înțelege nimic când uh, vor vedea că Uniunea Europeană are de gând să, schimbe, să um, semneze alte acorduri de liber schimb. Uniunea Europeană încurajează produse care au făcut de trei ori în cojurul pământului. Leia și um, cei ca ea doresc circuite scurte de aprovizionare, doresc revizuirea semestrului european, trebuie să dea statelor membre membre pârghile financiare pentru a investi în tranziția ecologică. Aș dori să vorbesc și despre Marie, o infirmieră în grevă de luni de zile pentru a apăra spitalele publice, care uh, sunt în pierdere și uh, mobilizează împotriva reformei uh, pensiilor. Marie nu înțelege de ce s-au privatizat peste tot în Europa serviciile publice și protecția socială. Pierre lucra la firma Castorama, dar și-a pierdut locul de muncă pentru că firma a delocalizat în Polonia, unde mâna de lucru este mai ieftină cere protecție socială și nu se va uh, mulțumi uh, cu un uh, salariu minim uh, european scăzut. Uh, și Kevin, uh, care livrează cu bicicleta, este indignat că nu s-a făcut nimic pentru protecția sa socială. Lea, Marie, Pierre și Kevin nu înțeleg de ce impozitele cresc, în timp ce firmele multinaționale nu plătesc impozite și deci s-au săturat să vadă influențele lobby-urilor asupra celor care iau decizii la nivel european. Am căutat mult în programul dumneavoastră de lucru, dar n-am găsit nici urmă de controlul etic pe care l-ați promis. Ascultați, um, ascultați-le, um, speranțele și așteptările. Dacă nu o faceți pentru grupul nostru, a stângii unitare europeni sau pentru deputații de acest hemiciclu, faceți-o pentru Lea, pentru Marie, pentru Pierre și pentru Kevin și pentru toți cetățenii europeni care nu vă vor ierta dacă vă încăpățânați să continuați și anul acesta cu aceleași rețete care sunt responsabile pentru criza climatică și pentru creșterea inegalităților. Mulțumesc! Mulțumesc Mulțumesc, am ajuns la sfârșitul discursurilor numele grupurilor politice, dar ieri am adăugat un punct pe ordinea de zi de astăzi și vă rog respectați-vă timpul de vorbire pentru că trebuie să abordăm toate punctele la timp. Are cuvântul colegul Sincici. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Sefcovic. Ați vorbit despre programul de lucru al Comisiei și, printre altele, ați menționat și democrația în afacerile externe. Noi vorbim despre standardele democratice în Hong Kong, Bolivia, Venezuela și țările africane, dar democrația nu este destul de bine dezvoltată nici măcar aici, la noi acasă. Și acum am să vorbesc despre Croația. În 2014 am avut o jumătate de milion de milion de persoane pe listele de vot în plus față de alegerile anterioare. Printre aceste persoane care au apărut pe lista de voturi, mulți dintre ei fuseseră decepționați, uh, persoane care aveau mai multe documente de identitate și care uh, alții care decedaseră între timp și uh, trebuia să demonstreze personal că votasei pentru cineva. Am avut tot felul de situații și date care n-aveau niciun sens. De asemenea, unii spun că am avea și anumite probleme legislative, însă establishmentul din Croația nu dorește să schimbe acest lucru și asta a dus și generează în continuare corupție atât în Croația cât și în Europa. Tocmai de aceea este de-a dreptul absurd pentru că tocmai un comisar croat este unul responsabil de democrație. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, dragi colegi. Eu cred că programul pe care l-a prezentat Comisia este, cu, este într-adevăr ambițios. S-a concentrat pe anumite priorități. Acum, bineînțeles, vine partea a doua, punerea în practică. Și eu întotdeauna consider că e mai importantă calitatea decât cantitatea. Deci nu e nevoie de mai multe legi, ci de legi bune. Despre pactul ecologic deja s-a spus destul de mult, de aceea mă voi referi la alte chestiuni. Din punctul meu de vedere, cred că e foarte bine că am început să ne ocupăm de elaborarea unei strategii pentru date și pentru inteligența artificială și de asemenea urmăresc cu mare atenție lucrările la directiva pentru securitatea cibernetică pentru a asigura un transfer și o prelucrare sigură a datelor în Uniunea Europeană. De asemenea, mă bucur că în martie se va prezenta o strategie industrială și de asemenea mă bucur că IMM-urile sunt practic elementul central deoarece în IMM-uri uh, se creează locuri de muncă, acolo se formează tinerii noștri, acolo își dobândesc ei competențele și de aceea mă bucur să văd că din partea Comisiei Europene se acordă o atenție importantă IMM-urile. Migrația, de asemenea, un alt subiect principal și eu privesc cu încredere față de aceste noi uh, propuneri și sper să putem să soluționăm problemele existente. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Bonafe. Mulțumesc, doamna președinte. Grupul nostru a prezentat un program de lucru prioritățile noastre zilele trecute și salut cu multă plăcere faptul că multe dintre acestea se regăsesc uh, și uh, în prioritățile comisiei. Dar trebuie să subliniez uh, că încă în legătură cu anumite lucruri extrem de importante pentru noi așteptăm mai mult. Mai mult în legătură cu noul pact privind migrația care se pune în centru solidaritatea parteneriate între state și crearea de canale sigure și legale pentru a ajunge în Europa. Așteptăm mai mult privind o impozitare mai echitabilă pentru a lupta împotriva iluziunii fiscale din partea firmelor mari și așteptăm mai mult când vine vorba de resurse, de buget. Știm că acest lucru nu depinde doar de comisie, ci și de șefii de state și de guverne. Dar fără resurse, domnule președinte Șefcovici, puțin putem face. De exemplu, legătură cu pactul ecologic uh, și întreaga lume e cu ochii pe noi, uh, e bine că comisie Comisia a prevăzut miliarde, dar e nevoie de mai multe fonduri proaspete pentru fondul de tranziție justă, care să nu vină de la coeziune sau de la agricultură și continuăm să considerăm că dacă nu implicăm statele în această transformare ecologică, care este și transformarea modelului nostru economic, nu vom obține rezultatele pe care le sperăm. În acest program um, nu găsim angajamente concrete în legătură cu revizuirea regulilor din pactul de stabilitate și creștere, pe care ar trebui să începem să-l numim pact de creștere pentru stabilitate. Prioritatea noastră este creșterea. Fără creștere nu pot avea stabilitate și creșterea se realizează dacă observim mai multă flexibilitate statele membre pentru investiții, mai ales pentru tranziția ecologică, um, scund, uh, scoțând din calcul deficitul din PIB. Um, doamnă președinte, sunt convinsă că împreună vom putea face mai mult. Mulțumesc. <laughs> Urmează acum domnul sau doamna Asmani. Mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna asta am fost prezent la comemorările de la Auschwitz-Birkenau cu Fundația Europeană și ieri am ascultat mărturia impresionantă a supraviețuitoare de la Auschwitz, a doamnei Liana Segre. Amintirile ei ne reamintesc cum arată o lume unde nu sunt respectate valorile. Ne reamintesc că aceste valori nu pot fi înțelese ca fiind uh, de la ca fiind uh, ceva normal. Statul de drept e supus la presiuni. Există antisemitism. De aceea salut uh, propunerea Comisiei de a face din statul de drept uh, o prioritate, însă ambiția nu e suficientă. E nevoie de acțiuni, de un mecanism pentru statul de drept. Avem nevoie urgentă de o abordare europeană durabilă cu privire la migrație pentru a redobândi controlul s-a lansat un uh, pact uh, pentru azil acum câteva săptămâni. Ne-am făcut temele noi, Parlamentul, însă acum e momentul să acționeze și Comisia. Economia noastră trebuie să se transforme, să se ecologizeze și asta e o prioritate pe noi. Și la nivel internațional trebuie să ne folosim uh, puterea economică, uh, puterile diplomatice și de apărare și de securitate. Asta e pârghia de care dispunem. Doar așa vom, dispune un vom deveni un actor global. Și de aceea rog Comisia să accepte ambițiile grupului Renew Europe pentru a duce la bun sfârșit toate aceste obiective ambițioase. Vă mulțumesc. care cuvântul acum doamna Anderson. Morning. Um, I'm so Mulțumesc. Sunt onorată să vorbesc astăzi în numele poporului scoțian. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru felul în care ne-ați uh, tratat în ultimele patru săptămâni și sunt uh, mândră că mai am patru zile să utilizez badge-ul acesta. Sper să continuăm uh, dialogul pe care l-am început cu dumneavoastră pe Pactul Verde, o agricultură durabilă, fondul de tranziție echitabilă și așa mai departe, pentru că deocamdată putem să o facem și v-aș ruga astăzi uh, să țineți cont de Scoția în programul dumneavoastră de lucru, pentru că imaginați-vă cât de greu este pentru o țară ca Scoția, care de trei ori s-a pronunțat pentru Uniunea Europeană să fie scoasă din Uniune împotriva voinței noastre. Noi trăim într-un regat unit dezunit și Brexitul nu este soluția pe care scoțienii o căutau, însă suntem rezistenți. Avem o istorie comună îndelungată în Europa și de asemenea cu Anglia și sperăm că o vom avea și pe viitor. Mâine, guvernul nostru va publica prioritățile strategice pentru noi și UE. Știm că viitorul nostru cel mai bun este alături de dumneavoastră și dacă ar trebui să alegem între două uniuni, suntem hotărâți să alegem Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum ar trebui să ia cuvântul doamna Rivier. Dar v-am spus că trebuie să respectați regulile. Dumneavoastră ați hotărât să nu uh, ascultați acest lucru, așa că am să dau cuvântul domnului Lundgren. Un minut. Ah, you took it down. Ah, ați renunțat la... Lego Rivier. Ați renunțat la steag și luați cuvântul fără el? Bine, atunci puteți să luați cuvântul, domnule Rivier. Da, uh, timp de un minut, uh, um, în plin stagul uh, Franței, nu pentru a mă recunoaște învins, ci pentru a lua act. Știți, astăzi nimic în regulamentul intern al Parlamentului nu interzice prezența acestui steag protejat de articolul 2 din Constituția Franței și Uh, chiar dacă este um, protejat legislația, acest drapel tricolor uh, um, este simbolul a tot ceea ce urăște Comisia Europeană, așa cum uh, urâți popoarele. îmi spunea cu mulți ani în urmă că Uniunea Europeană include baza totalitarismului. Știa despre ce vorbea. Ieri am ascultat cu multă emoție pe doamna Segre și atunci când am comemorat uh, eliberarea lagărului de la Auschwitz, uh, uh, dânsa ne-a spus că a intrat în Parlamentul European cu fiind foarte emoționată, a fost foarte emoționată când a văzut toate aceste steaguri ale națiunilor europene împreună. Nu a fost emoționată de steagul european. Ascultați-o! proiect, proiectul dumneavoastră um, dispare, popoarele nu mai suportă o democrație uh, care nu le permite să se exprime liber. Vineri, britanicii părăsesc Uniunea Europeană. Ați reușit să-i dezgustați. Acest proiect european era un proiect frumos, istoria vă va judeca sever și această primă plecare din UE este o gaură în zidul totalitar uh, pe care îl construiți wie Sie sehen, haben wir auch nichts gegen Flaggen, deswegen hängt nu avem nimic împotriva ă, steagurilor aici, de aceea în spatele acestui podium avem toate drapelele de care suntem cu toții mândri, dar toate drapelele împreună. Și acum are cuvântul domnul Lundgren, un minut. Mulțumesc. Este și un punct în program care se numește un nou impuls pentru democrația europeană. Da, dar democrația este democrația din statele membre. Uh, alte forme de democrație însă nu sunt acceptate, sunt considerate ca fiind deviante. Uniunea Europeană nu are competențe de autodeterminare, însă națiunile au suveranitatea lor. Acum, iată că în Parlamentul European s-a impus o nouă regulă, cum că nu ne mai putem afișa uh, drapelul în fața uh, locului de eurodeputat. Noi, când afișăm steaguri, biroul președintelui uh, le înlătură. Eu nu înțeleg de ce se face asta de ce nu e posibil să avem un steguleț uh, aici? Atunci dați jos și sta, steagurile astea mari din spate și uh, steagul Uniunii Europene. Mă scuzați, stimate coleg, vorbim despre programul de lucru al Comisiei pe 2020. Ar trebui să vă referiți la acest subiect, însă se pare că stegulețele acestea vă aprind cam mult. Dacă vreți să vă folosiți timpul de vorbire pentru a vă referi la asta, treaba dumneavoastră. Doamna Biorca acum. I går röstade vi om Brexit, eh, slutet på en flera år lång process som... Mulțumesc, doamnă președinte. S-a încheiat eh, acum eh, un proces care a durat mult, care ar fi trebuit să ne permite să ne facem autocritica. Dar Comisia continuă cu business as usual. Dar este o problemă gravă. De ce Uniunea Europeană nu are o um, un program de lucru bazat pe uh, obiectivele de dezvoltare durabilă are ONU. Uh, am uh, semnat acest set de obiective. Aș dori să subliniez trei puncte. Întâi, Lupta împotriva schimbărilor climatice și biodiversitatea trebuie să fie obiective nu doar pentru 2050, ci acum. Um, avem nevoie de asemenea un plan pentru condiții echitabile, um, nu o reducere a ambițiilor uh, și nu măsuri prost adaptate. Trebuie să reacționăm la criză. Apoi, democrația a fost rănită. Aceasta nu trebuie să fie un lucru la care putem să uh, renunțăm, trebuie să stea la baza activității activității noastre. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Tanant. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După votul istoric de ieri, colega Terry Renke a început să cânte online sign. Popoarele Europei sunt prietenii noștri, au fost întotdeauna prietenii noștri și așa vor rămâne. Nu avem nicio problemă cu popoarele de pe acest continent minunat. Însă structurile politice și instituțiile au reprezentat o problemă, de aceea mâine ne luăm la revedere. Nu ne uităm însă vechii prieteni. Cântăm acest cântec uh, de anul nou sau din alte motive. Acum uh, privim cu nerăbdare către ce va fi nou. Nu ne pierdem prietenii, însă vom clădi noi relații și vom uh, stabili noi strategii pentru viitor. În, în următoarele luni urmează niște negocieri foarte intense care vor uh, acapara, să zicem așa, programul de lucru al comisiei. Din nefericire, e ultima oară când voi vorbi aici, vă spun la revedere tuturor. Însă, indiferent de cât de mult nu am fost de. Uh, indiferent de faptul că de multe ori am fost în dezacord, să știți că nu porpică nimănui. Aș vrea să menționez un singur lucru care e important pentru mine. Pe dragul cooperării, cer un lucru simplu de la Comisie și de la Guvernul Britanic. Un lucru extrem de important pentru mine. Vă rog să nu i folosiți pe pescarii din Regatul Unit și pe cei din Uniunea Europeană drept monedă de schimb la negocieri. Foarte mulți oameni lucrează în industria de prelucrare a peștelui. Acești oameni vor ca peștele să ajungă pe uscat. Nu i vindeți pe pescarii noștri. Aceștia au îndurat atât de multe în ultimii 40 de ani. Vă rog frumos să nu-i mai faceți să sufere și mai mult. Deci, ne luăm la revedere, însă salutăm o nouă Mare Britanie. Să nu uităm că vom fi în continuare aliați și vecini, bineînțeles. Sper ca noua noastră relație să fie cât mai completă. Să colaborăm. Vă rog să vă întrerupeți, spune președinta. La revedere! And all the best. La revedere, toate cele bune. V-am acordat puțin timp în plus pentru că era ultima dumneavoastră intervenție, însă la un moment dat trebuie să ne oprim. Bine, atunci următoarea vorbitoare este doamna Montserrat, un minut jumate. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi ni s-a prezentat programul de lucru pe anul 2020 al Comisiei, unul fundamental care va marca proiectul european pe care îl susținem. Însă ieri, iată, s-a concretizat Brexitul și trebuie să învățăm din cea mai mare greșeală a noastră, pentru că populismul, independentiștii, scepticismul au crescut pe lângă proiectul european și aceasta pune în pericol un pericol pe care l-am construit împreună. Deci nu trebuie să ne limităm doar la nivelul legislativ, trebuie să facem politica cu P mare, să susținem statul de drept, valorile, libertatea, progresul economic și social, Comisia Europeană este gardianul tratatelor uh, al dreptului comunitar, incluzând aici și deciziile Consiliului și regulamentele care obligă statele membre. Pe 13 noiembrie 2017 s-a adoptat la Consiliu un regim de sancțiuni pentru intrarea în spațiul Schengen față de um, unii dintre membrii regimului Maduro. Consiliul a adăugat după aceea niște restricții pentru doamna Delcy Rodriguez, care este vicepreședintă ilegitimă acestui guvern. Uh, domnul Sanchez nu a respectat acest acord și a permis ca această doamnă să vină timp de câteva ore pe teritoriul Spaniei, care este spațiul Schengen. Cerem de asemenea Comisiei în această situație să vadă ce s-a întâmplat și să ceară domnului Sanchez să respecte rezoluțiile Consiliului, pentru că nu putem permite ca un guvern european să nu respecte dreptul comunitar, pentru că altfel nu are niciun sens ceea ce adoptăm astăzi și ne îndepărtăm de cetățeni. Trebuie să ne gândim împreună la viitorul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, doamna Dali pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. În uh, timpul alegerilor și în ultimele luni, socialiștii și democrații au spus foarte clar că dorim uh, o schimbare la nivel social, uh, um, economic și de mediu. Și în acest an trebuie să începem să lucrăm la această transformare despre care am vorbit atât de mult și în care credem, pentru că schimbarea nu trebuie să fie doar un vis, trebuie să fie transformată în realitate. Deciziile politice care trebuie luate anul acesta vor deschide calea spre economiile pe care le dorim în viitor în statele membre și ne vor duce spre tehnologiile în care trebuie să investim. Dar statele membre trebuie trebuie să pună în aplicare aceste măsuri și aceste noi politici. Deci trebuie să acordăm prioritate uh, industriei ecologice, mobilității verzi uh, um, pe uscat, uh, în aer și pe mare și la reducerea emisiilor prin tehnologii ecologice. Dar pentru a face aceste schimbări avem nevoie de fonduri. Trebuie să investim. Uh, și um, trebuie să găsim fonduri pentru a ajuta lucrătorii, regiunile și țările să facă aceste schimbări. Acestea sunt deciziile pe care trebuie să facem în viitor pentru țările noastre și pentru familiile noastre. Are cuvântul acum doamna Mihailova. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, în primul rând, permiteți-mi să-mi exprim sprijinul față de mesajul principal pe care îl transmiteți prin acest program, tranziția. E o tranziție care va oferi multe șanse fiecărui cetățean și fiecărui stat membru și fiecărei regiuni. Șanse pentru a avea o Europa digitală, corectă și neutră în ceea ce privește emisiile. Da, ne dorim o migrație reglementată, acorduri comerciale și tățenii europeni așteaptă cu nerăbdare acum acțiuni concrete din partea noastră a instituțiilor europene. Această cooperare uh, între instituții uh, cu privire la programul de lucru uh, e exemplară. Trebuie să colaborăm în beneficiul cetățenilor pentru ca tranziția aceasta să Uh, ne sporească competitivitatea și să ne crească nivelul de trai. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna de Suter. President, dear Commissioner, Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, un program de lucru care este foarte larg, dar am să mă refer doar la problema digitalizării locuri de muncă de înaltă calificare care sunt doar pentru bărbați, oamenii de culoare care nu sunt recunoscuți sau cancerele care sunt diagnosticate mai bine în unele spitale decât în altele. Iată unde vom putea ajunge dacă nu luăm măsuri acum și de aceea avem nevoie de reguli foarte clare în ceea ce privește inteligența artificială. Același lucru pentru regulile în ceea ce privește intermediarii digitali. Am avut, din păcate, în trecut mai multe exemple de uh, postări uh, care uh, incită la ură sau la terorism sau postări care nu au fost acceptate pentru a trece online. Și asta înseamnă să menținem libertatea de a vorbi. Filtrele automate nu pot înlocui niciodată deciziile oamenilor în ceea ce privește conținutul online. Domnule comisar, e nevoie de un echilibru bun între a proteja și a permite. Este absolut important pentru drepturile cetățenilor și așteptăm propunerile dumneavoastră în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, colegul Bițoto, un minut. Grazie, președinte! Mulțumesc, doamnă președinte! Ce putem spune? E, suntem în aceeași Europa care nu dorește să schimbe nimic, care uh, dorește să devină pe Italia, complicitatea uh, guvernului PD 5 Stele. Uh, acordul de la Malta privind migranții este un blaf. Criza din Libia, terorismul islamic, uh, Europa nu e prezentă. Sunteți gata să lăsați uh, Uh, vina uh, pentru a plăti uh, bugetul pe umeri italienilor. Și Italia plătește mult mai mult la bugetul european decât primește. Și mă întreb, Gentiloni, comisarul numit de Partidul Democrat și 5 Stele, apără interesele italienilor sau cele ale Germaniei și Franței? Nu aceasta este Europa pe care dorim. Nu acesta este viitorul pe care îl doresc cetățenii italieni. Italia nu va muri sclav sclavă a Bruxellesului, a Parisului sau a Berlinului, să fie clar. Mulțumesc și acum urmează domnul Terci un minut. Mulțumesc. Țin să felicit Comisia pentru acest uh, succes de marketing în ceea ce privește lansarea acestui program, care practic se bazează în mare parte pe pactul ecologic. Da, pactul ecologic parcă e asemănător cu acel mare pas înaintea lui Mao Tse-tung, care justifica totul, de la condamnările cu moartea până la mm, lichidarea industriei, până la strămutarea localităților, a comunităților, controlele comportamentului. Da, asta se întâmplă și în Uniunea Europeană și așa a ajuns că în Europa, în anumite sectoare, toată lumea se teme, însă nimeni nu îndrăznește să se plângă pentru că după aceea va fi acuzat că e negaționist. 260 de miliarde în plus anual vom cheltui pentru asta și totul doar din motive ideologice. Avem niște provocări majore în Europa, însă sunt diferite de acestea. Dar noi nu facem decât să acționăm decât, uh, nu vreți să acționăm decât din uh, motive ideologice și asta ne va lega mâinile pentru a soluționa alte lucruri. Vă mulțumim, are cuvântul acum domnul Gângăși. Mulțumesc. Domnule comisar, salut programul de lucru care ține cont de implementarea pilonului social, care este o prioritate de vârf. După cum știm, Uniunea s-a bazat pe solidaritate socială și cooperare economică. Îngrijorările cresc în statele membre de la periferie la momentul acesta pentru că beneficiile pentru piața unică nu sunt în mod egal repartizate și uh, regula uh, pentru cooperare este pusă în slujba uh, utilizării unei forțe de mână ieftină pentru anumite state membre. De aceea, tensiunile economice și sociale vor crește pe viitor dacă nu facem față acestor provocări și asta va, se va înrăutăți și mai mult cu procesul de digitalizare pe care l-ați identificat ca o tendință esențială a epocii noastre. Singura soluție ar fi o luptă hotărâtă împotriva inegalităților, a diferențelor și a diferențelor geografice la nivelul UE, printr-o politică reformată de coeziune care să țină cont de solidaritatea socială între statele membre. Dacă nu o facem, atunci incompetența va hrăni și va alimenta și mai mult populismul. Recomandarea pe care ați făcut-o, să încercăm prin dialog social să atragem societatea civilă pentru a găsi soluții, mi se pare una potrivită. Însă v-aș face și o altă sugestie. Cred că ar trebui să consultați municipalitățile regionale și locale, pentru că aceștia sunt cei mai aproape de cetățeni și ar trebui să fie consultați în procesul de luare a deciziei. Mulțumesc! Mulțumesc că aveți un cartonaș albastru din partea domnului Schwab de la PPE. Sunteți de acord? Acceptați acest cartonaș albastru? Da, aveți 30 de secunde, vă rog. Mulțumesc. Cred că în lupta noastră împotriva populismului european suntem cu toții de acord, însă aș avea o întrebare. Vorbiți despre cetățenii din circumscripția dumneavoastră uh, Uh, și aceștia constată că se abuzează de mâna de lucru. Însă um, credeți că există alte oportunități pentru cetățenii dumneavoastră să câștige mai mult în alte state membre? Deci uh, punctul de vedere opus uh, celui prezentat de dumneavoastră. Cum credeți că putem ajunge la un echilibru între cele două și să ajungem la un acord? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Cred că este una foarte pertinentă. Uniunea Europeană dispune de un instrument tocmai pentru a reduce inegalitățile între statele membre, politica de coeziune. Însă eu cred că această politică nu este utilizată bine, pentru că o bună parte din fondurile din această politică intră uh, în canalul corupției sau duc la o pierdere a competitivității. Deci cred că Uniunea Europeană are responsabilitatea de a analiza felul în care se gestionează aceste fonduri, astfel încât încât să se ducă înspre dezvoltare socială, pentru educație sau pentru a îmbunătăți în general utilizarea acestor fonduri pentru a dezvolta economiile statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Melo, un minut și jumătate. Os projetos de interligação energética entre Portugal și Spania. Știm că în Spania și în Portugalia Există interconectări um, în uh, domeniul energiei, proiecte de gaz natural uh, care uh, sunt susținute de comisie, dar nu se regăsesc în programul de lucru al comisiei. Acest program de interconectare este atât de important pentru siguranța energetică în Uniunea Europeană. Multe țări europene depind de Rusia pentru aprovizionarea cu gaz natural. Scoaterea acestui proiect de pe lista proiectelor prioritare nu are niciun sens. Aș dori mm, ca mm, uh, Comisia Europeană să-mi explice de ce uh, acest uh, proiect nu a fost inclus în rândul priorităților. Știm că vom avea negocieri dificile um, pentru Brexit și nici nu știm dacă vom avea un cadru financiar multianual adoptat pentru începutul 2020 2021. Uh, există un plan de urgență pentru a sprijini politica de coeziune în următoarea perioadă. În ceea ce privește dependența energetică de Rusia, am putea depăși ușor această situație dacă s-ar crea uh, aceste rețele de interconectare în peninsula iberică. Uh, coeziunea este foarte importantă, de aceea fondurile de coeziune trebuie să fie prioritare și aș dori ca Comisia să spună mai multe despre acest lucru și uh, despre uh, proiectele pentru gaz. Mulțumesc. Urmează acum domnul sau doamna Frițon. Mulțumesc. Ce ne va aduce viitorul? Mai multă globalizare, mai multă digitalizare și, bineînțeles, schimbare climatică. Sunt mari provocări care ne așteaptă, însă în același timp uh, ne așteaptă și niște șanse enorme. În programul de lucru al Comisiei se vorbește despre faptul că țintim către o Europa mai puternică și mai socială. Se crește nivelul de ambiție. Avem o strategie pentru egalitatea de șanse, se uh, creează garanția, se dorește crearea unei garanții pentru copii, însă din punctul meu de vedere lipsesc anumite lucruri din inițiativă. Eu cred că ar trebui să avem, uh, în primul rând, o definiție mai clară a lucrătorilor uh, cu normă redusă sau alte tipuri de contracte pentru femei, de pildă. Mi-aș dori de asemenea un nivel de protecție mai ridicat pentru mediul înconjurător. Cetățenii europeni își doresc un loc de muncă sigur, în primul rând, și să nu uităm asta și în acest sens ar trebui să facem noi eforturi. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Haier. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Mulțumesc pentru acest program de lucru care reflectă discursul ambițios al doamnei președinte van der Leyen. Aș vrea să revin asupra unei declarații importante a președintei, și anume dreptul de inițiativă al Parlamentului. Ar trebui să știm uh, ce se întâmplă cu informațiile și cu statisticile pentru a înțelege acest lucru. Și în calitate de nou ales aici, uh, mă surprinde faptul că uneori nu primim informații sau le primim târziu. Și două exemple. Sistemul ABAC al Comisiei, registrul cheltuielilor pentru toate programele europene, nu este accesibil nici astăzi Parlamentului European, deși suntem uh, unul din cele două brațe bugetare. Acum un alt exemplu politic. Uh, Uh, faptul că în presă au apărut uh, cifre importante în legătură cu beneficiile de pe urma pieței unice pentru statele membre, pentru a arăta influența pozitivă a Uniunii Europene. Cifre interesante dacă ne dăm seama de poziția statelor membre în cadrul negocierilor actuale pe CFM. Domnule comisar, avem același obiectiv. Parlamentul este un partener pe care puteți conta, așa că vă cer să ne garantați că Comisia își va lua angajamentul să ofere deputaților toate informațiile de care au nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Acceptați uh, un cartonaș albastru din partea doamnei Grapini de la grupul SID. doamnă președintă vă mulțumesc uh, pentru că acceptați întrebarea sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră vreau să vă întreb însă legat de uh, transparența care există uh, între comisie și parlament și vă dau un exemplu concret și vreau un răspuns concret recent am făcut o dezbatere pe produsele cu dublă calitate și comisia ne a prezentat în sinteză un raport raport făcut de uh, uh, specialiști plătiți de comisie evident din bugetul uniunii europene dar a refuzat să ne pună la dispoziție raportul uh, și analiza experților în extenso spunând comisia că este secret. nu ne dă nouă parlamentului și comisiei piață internă rezultatele acelui studiu. vi se pare corect lipsa de transparență a comisiei? cum să fie plătit din bugetul uniunii europene un studiu și să nu l primească comisia de fond. mulțumesc. thirty seconds for the reply if you like madame Pardon, je, je, je n'ai pas saisi. Je, je prends acte de ce que vous dites, madame, chers collègues. Iau act de ceea ce am spuneți, din pă- de ceea ce am spus. Din păcate, nu am auzit uh, tot mesajul. Dann erhält als nächstes das Wort der Kollege. Și acum urmează colegul Gigold un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte Șefcovici, uh, programul de lucru al Comisiei se concentrează pe cele mai bune priorități, pe protecția uh, mediului uh, și pe consolidarea economiei Uniunii Europene. Dar acest program de lucru are o slăbiciune. Este prea general și nu este suficient de ambițios când vine vorba de uh, statul de drept. Mulți cetățeni uh, și-au pierdut respectul față de noi. Această Uniune este bazată pe statul de drept, libertatea mass mediei, lupta împotriva corupției și consolidarea democrației. Dacă toate acestea nu sunt luate în serios, um, Comisia nu poate să-și permită să închidă ochii. Uh, e nevoie de sancțiuni. Din păcate, aceste lucruri nu se regăsesc în programul dumneavoastră de lucru. Așteptăm din partea dumneavoastră să luați măsuri. Dacă nu, cetățenii își vor pierde respectul pentru această Uniune. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Rai. Un minut. Mulțumesc. Iată, astăzi încă o dată se vorbește din nou despre drepturile sociale, despre pilonul european al drepturilor sociale. Se Vorbește despre o schemă de reasigurare a șomajului european. Asta ce ar avea, asta, la ce ar duce așa ceva? Ar duce la o uniune a transferurilor. Asta nu înseamnă justiție, dreptate socială, deoarece ar fi premiate țările care își fac temele și ar fi pedepsite cele care nu fac ce trebuie. Germania. Germania e unul din principalii contribuabili, nu? Ce se întâmplă în Germania? Salariul net în Germania a scăzut în ultimii ani cu 10%. Deci noi suntem printre cei care au un salariu redus și uh, lucrătorii acum uh, trăiesc din ce în ce mai prost. Avem mulți oameni care sunt fără adăpost, care nu-și permit uh, să aibă o locuință și multe persoane lucrează acum în sectoarele precare. Deci salariile au crescut foarte mult. Da, într-o țară atât de bogată ca Germania, care e principala economie și care este principalul contribuabil. Dreptatea socială trebuie să se mențină. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Tomașici. Mulțumesc, doamna președintă Prezentarea noului program de lucru este plină de concepte frumoase, tranziție socială echitabilă, economie în interesul cetățenilor, promovarea modului de viață european și așa mai departe. Se vorbește uh, foarte mult de ambițiile din pactul verde, însă nimeni nu spune de fapt care este costul pentru cetățenii a tuturor acestor programe. Și în interesul cetățenilor, Trebuie să avem locuri de muncă. Asta așteaptă cetățenii de la, de la economie și de la noi. Deci uh, avem o grămadă de cuvinte frumoase care ascund, de fapt, birocrația de la Bruxelles, care este impusă uh, asupra statelor membre. Modul nostru de viață ar trebui să fie cel hotărât de statele europene și nu birocrația de la Bruxelles. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Ștefanut, un minut. Mulțumesc! Chcem však upriamiť pozornosť na jeden, na ktorom mi Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană și-a stabilit obiective foarte ambițioase, dar doresc să vă atrag atenția asupra unui aspect. Organele comune de control și supraveghere uh, trebuie să fie mai eficiente, spun acest lucru, pentru că au uh, fost uh, uciși doi tineri, um, un ziarist și partenera sa au fost uciși. Acești oameni au fost uciși pentru că doreau să expună adevărul și uh, rețelele criminale se temeau, se temeau să fie expuși, dar era vorba de fraudă din fonduri europene. Atunci când Uniunea Europeană atunci, uh, distribuie fondurile, trebuie să se asigure că există suficiente controle. Sper că în 2020 se vor face mai multe programe progrese um, în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Sprijin Comisia în eforturile sale. Mulțumesc, are cuvântul domnul Andrei. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Vrem să venim principalul uh, continent uh, fără emisii până în 2050, primul continent în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și vrem să fim inovatori în ceea ce privește protecția mediului. Și suntem alături de dumneavoastră pentru ca împreună să atingem aceste obiective și țin să vă împărtășesc trei um, surse de îngrijorare. În primul rând, bugetul Curtea de spune că e nevoie de 100 de miliarde anual pentru tranziția ecologică, însă Comisia prevede această sumă pentru 10 ani. Ar trebui să ne spună precis Comisia cum va găsi mijloacele necesare pentru a permite această tranziție. Al doilea rând, ce ne îngrijorează? Coerența. Nu putem, pe de o parte, să ne luptăm pentru mediu și, pe de altă parte, să continuăm să semnăm acorduri comerciale cu regiuni din partea alaltă a lumii carnea vine de la 10.000 de kilometri, dar piața europeană e saturată, asta e o aberație dacă te gândești la mediu. Și în al treilea rând, problemele sociale, ecologia și dimensiunea socială sunt strâns legate. Uh, doar dacă ne gândim la bulversările pe care le va aduce această schimbare a modelului economic, însă dimensiunea socială nu prea este abordată în uh, propunerea dumneavoastră și nu putem accepta acest lucru. Vă mulțumim. Are cuvântul acum doamna Dita Haranzova. Un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte. Vă mulțumesc pentru acest program de lucru în special pentru importanța pe care ați acordat-o transformării digitale europene, pentru că avem nevoie de politici care să permită companiilor europene să crească, să inoveze în Europa și cetățenii să beneficieze de pe urma transformărilor digitale. Trebuie să ne pregătim pentru a face față altor mari actori, astfel încât noi să stabilim standardele la nivel global. Și pe lângă actul pentru servicii digitale, salut propunerile privind datele și inteligența artificială, uh, securitatea cibernetică revizuită și planul de acțiune. Însă trebuie să vedem uh, cum trebuie să reglementăm această piață digitală. Aceasta este o prioritate. Asta va controla nu doar agenda pe 2020, ci pe întregul mandat, cred eu. Avem nevoie de ea acum și țineți cont de faptul că răspunsul la problemele noastre nu este întotdeauna mai multă reglementare, ci mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna Deli, un minut. Dragi colegi, domnule vicepreședinte, așa cum am amintit și ieri în acest hemiciclu și după cum am spus-o de atâtea ori, urgența climatică e prezentă. Nu va fi uh, o realitate doar în 2025 sau în 2030. Acțiunea de, în lupta împotriva urgenței climatice trebuie să fie o realitate acum. Nu vom salva planeta cu o listă de bune intenții. Am spus-o. Nu putem să mai așteptăm încă un an. Trebuie să începem anul acesta cu măsuri ambițioase și mai ales în domeniul transporturilor. Acest sector reprezintă 30% din emisiile de gaze cu efect de seră și este singurul în Europa care nu își reduce emisiile. De aceea, domnule vicepreședinte, Aș dori să finalizăm mai ales dosarul uh, privind taxarea uh, pentru camioane. Parlamentul a adoptat uh, o poziție ambițioasă în mandatul trecut și respectă principiul poluatorul plăcește, dar Consiliul este incapabil să se pună de acord și a distrus textul acest lucru este inacceptabil. Și închei somând Comisia să vină cu o nouă propunere ambițioasă acasă ca să avem o taxare a camioanelor la înălțimea ambițiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum colegul sau colega Dare. Mulțumesc, doamnă președinte! În 2020 uh, vom trăi uh, momente cruciale și Comisia va avea mari provocări negocierile CFM, Brexitul, Comisia va avea doar 11 luni pentru a finaliza ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Cred că e foarte necesar să fim atenți pentru ca negocierile uh, în cadrul negocierilor să fie um, protejate uh, companiile noastre, IMM-urile și uh, indicațiile um, protejate. În ceea ce privește CFM-ul, Comisia a propus să se dubleze bugetul la Erasmus până la 30 de miliarde de euro. Doamna von der Leyen, când propune dublarea programului Erasmus, mă întreb dacă e conștientă de angajamentul pe care și-l ia în fața cetățenilor. E ușor să faci promisiuni, dar e greu să le respecti așa cum se zice și la, și la noi, de la vorbă până la faptă, mai e cale lungă. Are cuvântul acum uh, doamna Kempa. Mulțumesc, doamna președintă. Spuneți că această comisie va fi una de natură geopolitică și tocmai asta avem nevoie. Trebuie să avem o strategie, să trecem de la declarații la fapte și vreau să vă întreb care sunt măsurile pe care le veți adopta avem uh, proiectul Nord Stream, de exemplu, care divizează Europa și care uh, crește presiunea exercitată de Rusia asupra continentului nostru. E clar că trebuie să ne aprovizionăm cu gaze, pentru că acesta este un element important al unității noastre. Pe de altă parte, noua comisie trebuie să treacă la lucru, să țină cont de valorile părinților fundatori și am și o întrebare pentru dumneavoastră. Dorim să fim în Uniune, dar ne dorim o Uniune care să respecte în primul rând toate statele membre și să nu le dicteze nimic. De aceea vreau să vă întreb de ce să vă băgați uh, în afacerile interne ale statelor membre? De ce vă interesează chestiuni care țin de competența statelor membre și doar a lor? De ce se face aici uh, legătura cu bugetul, pentru că acesta este un drum care ne va duce direct uh, spre și mai multe diviziuni. Trebuie să ne gândim bine la ce s-a întâmplat ieri. Mulțumesc. Domnul Glavac, un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Au trecut 60 de ani eh, de la mm, semnarea tratatului de la Roma și lumea este mai instabilă ca niciodată. Clima, tehnologia, schimbările democratice ne schimbă societățile și modul de viață. Trebuie să ne concentrăm, domnule comisar, pe egalitate și oportunități echitabile pentru toată lumea, pentru femei și bărbați, pentru cei din est și vest, pentru tineri și cei în vârstă aveți 47 de măsuri cheie și voți mobiliza un miliard de euro și până la uh, o mie de miliarde pentru uh, climă și mediu. Pentru cetățeni este important ca plata egală pentru munca egală să stea la baza strategiei pentru egalitatea de gen. Aceasta va fi um, o provocare majoră pentru că femeile sunt mai prost plătite decât bărbații, chiar dacă în medie um, au un nivel mai ridicat uh, de studii. Uh, de asemenea, noile măsuri pentru democrație um, uh, sunt o prioritate. Aici trebuie să includem pe tineri și societatea civilă ca parteneri în această această dezbatere. Cine poate vorbi mai bine despre democrație decât continentul care a creat-o, dar trebuie să reobținem încrederea cetățenilor în ceea ce suntem și în direcția în care ne îndreptăm și acest program este o bună modalitate de a face acest lucru. Mulțumesc și acum urmează domnul Picu la un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Salut inițiativele Comisiei Europene, însă, de asemenea, aștept să fie duse la uh, îndeplinire aceste obiective, aceste obiective ambițioase. Să nu uităm că în procesul tranziției uh, juste ar trebui incluse mai ales comunitățile locale și salut uh, strategia pentru biodiversitate pentru 2030. Croația, țara de unde provin eu, o țară cu mari resurse. Salut de asemenea strategia cu privire la silvicultură orientarea pactului ecologic către ODD-uri, obiectivele de dezvoltare durabilă, reprezintă un angajament bun față de cetățeni. De asemenea, salut faptul că vom avea o garanție pentru tineri pentru a permite angajarea acestora. Acum, în ceea ce privește rolul geopolitic mai puternic al Uniunii în regiune, și noi am inclus de aici deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania și sper să avem o nouă metodologie mai ales uh, în ajunul summitului de la Zagreb când se vor pregăti recomandările. Um, uh, Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi este o zi tristă, ultima pentru Regatul Unit și ne vom confrunta în următoarele săptămâni cu consecințe negative și noi și ei. Însă vreau să vorbesc despre una care este extrem de îngrijorătoare. Uh, cu Regatul Unit în Uniune, Uh, Uniunea Europeană era printre marile superputeri, însă fără ei, Uniunea europeană scade. Ne gândim la toate școlile și universitățile pe care le aveam, uh, Cambridge, uh, Londra și așa mai departe, toate acestea părăsesc astăzi Uniunea Europeană. Dacă vedem ultimul, ultima ierarhizare făcută cu cele mai bune 50 de universități din lume, 12 în Asia, 21 în Statele Unite, 11 în Elveția și Regatul Unit și o universitate în Europa, cea de la Delft, pe numărul 50, pe locul 50. O situație critică, pentru că vorbim de inovare, despre economia uh, tehnologiilor și totuși nu facem investiții în universități. Uh, în programul de lucru nu se menționează nimic. Avem probleme de mobilitate, de finanțare și aceasta este o adevărată criză pentru Europa. Trebuie să devenim o superputere în domeniul educației dacă dorim să avem succes în celelalte domenii. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, colegul Stric, un minut, doamna Stric. Um, Mike? Deci- yeah. <coughs> ah, sorry. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Programul de lucru încă nu este foarte hotărât în legătură cu viitorul sistem comun de azil european, pentru că acum se, fac, se face proiectul pentru noul pact privind azilul um, anunțat de președintea Comisiei Europene în primul său discurs. Este important să se găsească o soluție uh, pentru distribuirea solicitanților de azil și cer Comisiei și statele membre să găsească o soluție pentru ca responsabilitățile să fie împărțite echitabil. Și um, solicitanții de azil trebuie să fie distribuiți echitabil uh, încă de la frontierele externe. Um, se, există, este în considerare uh, o procedură la frontieră pe baza screeningului solicitării de azil. V-aș încuraja să nu ne angajăm pe această cale pentru că atunci s-ar uh, multiplica hotspoturile și deciziile ar dura mult și oamenii ar rămâne mult timp în centre închise. Trebuie să se aplice regulile actuale între timp în legătură cu primirea și calificarea uh, pentru a avea un sistem armonizat pentru solicitanții de azil și, uh, de azil și o împărțire echitabilă a responsabilităților. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, știți care sunt regulile, domnule Fest? Uh, doriți să luați cuvântul? Bun, atunci aveți un minut. Da vicepreședinta Barley, care este de la Socialiști și Democrați, le permite deputaților să intervină doar dacă aceștia renunță la drapelul statelor lor. Doamna președinte le întrerupe pe vorbitor. Nu vreau să mai deschidem încă o dezbatere în legătură cu acest subiect. Trebuie să respectați autoritatea președinției. Nu e decizia mea personală, e decizia biroului. Ieri deja s-a discutat despre asta. Dacă vreți să vă plângeți, dispuneți de proceduri prevăzute în acest sens. Vă puteți uh, adresa biroului. Îmi pare rău. Oricum, ne-am cam săturat de acest argument. So? Versuchen Sie es, bitte. Ja. Jetzt. Da, încercați din nou. Nu vă critic pe dumneavoastră persoană ci critic întreg biroul. E o dovadă a modului în care este Uniunea Europeană. Ieri se vorbea despre drepturile culturilor, despre diversitate, despre diferitele popoare și importanța tradițiilor, um, drapelurilor. Însă iată cum drepturile acestor popoare sunt călcate în picioare aici. Britanicii au mare noroc. Au ajuns la concluzia potrivită și uh, și-au luat la revedere. Dar uh, eu cred că după britanici vor urma și alții. Eu sper ca și nemții să se trezească. Ar fi o bucurie dublă. N-am, n-ar mai fi supusă Germania așa în fața Uniunii Europene și în același timp nici dumneavoastră n-ați mai putea să ocupați acest rol de președinte. Da, bine. Domnul Fest, acum v-am uh, dat 11 secunde în plus, însă ar trebui să vă dați seama și dumneavoastră că în spatele meu sunt foarte multe drapeluri afișate, toate la oaltă. Are cuvântul acum domnul Vondra. Mulțumesc, doamna președintă. Ieri a fost o zi tristă, marcată de un cântec trist și iată, vedem prima consecință astăzi. Am uh, pierdut uh, engleza ca lingua franca, ca limbă de înțelegere în comun și mm, limba practic este în centrul înțelegerii comune și chiar dacă pierdem anumite oportunități uh, cu Regatul Unit, uh, pentru că engleza astăzi a devenit uh, o limbă comună pentru noi, cehii, nemți și așa mai departe, dar vedem că aproape toată lumea vorbește această limbă, cu câteva excepții și alții nu ascultă oricum. Programul Comisiei este plin de ambiții, fără niciun studiu de impact, însă nu vorbește deloc despre promovarea englezei ca și lingua franca. Așa că vreau să vă întreb dacă aveți de gând să faceți ceva pentru a elimina acest sindrom al turnului Babel și să promovați uh, înțelegerea între noi printr-un mijloc de comunicare care este limba. Mulțumesc și acum domnul Lange, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule vicepreședinte al Comisiei, Mă uit la programul de lucru al Comisiei, am imprimat lista priorităților și mă întreb dacă nu mi-a scăpat ceva atunci când am imprimat, pentru că când vine vorba de comerț, văd doar punctul 13 în legătură cu um, reforma OMC. Aceasta, într-adevăr, s-ar putea realiza în viitor, dar nu are o legătură directă cu comerțul nostru um, exter, uh, exterior sau cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Unde se reflectă obiectivele de dezvoltare durabilă în politica noastră comercială? avem uh, taxa um, de. avem uh, un fond pentru uh, o tranziție justă, dar unde, în rândul priorităților, găsim lanțurile de aprovizionare pentru a um, duce responsabilitatea dezvoltării durabile? Trebuie să facem mai multe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lange, bună ziua, dragi colegi. Și acum are cuvântul colegul Botoș. Tent

alimentară semaforizată care să țină cont de aportul nutritiv și de beneficiile alimentelor asupra sănătății oamenilor pentru că cetățenii și sănătatea lor ar trebui să fie cel mai important punct pe agenda oamenilor politici europeni pe agenda noastră a tuturor. Vă mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul colegul Robert Ross, un minut. Oh, voorzitter de europese green deal is onze nieuwe groeistrategie. Pactul uh, ecologic european este noua strategie de creștere. Asta apare în programul de lucru al Comisiei pe 2020. Însă singurul lucru pe care știm uh, cu siguranță e că va fi un cost exorbitant, sute de miliarde de euro dar care va fi costul real până la urmă până pentru companii și cetățeni, asta nu știm exact. Ce mai știm de asemenea e că acest proces va fi irreversibil. Economia va fi dirijată de Comisia Europeană. E o înșelăciune mare asta, deoarece eurofilii vor stabili ceea ce e ecologic și ceea ce e negru, să zicem așa, neecologic. Vom avea mai mult control, mai multă birocrație, mai multă Uniune Europeană. Deci uh, lupta împotriva schimbării climatice este folosită acum pentru a crește competențele Bruxelului. Da, mai mulți bani, mai multe puteri pentru Bruxelles și democrația se îndepărtează din ce în ce mai mult de cetățeni. Asta nu își doresc cetățenii. Deci eu cred că și alții o vor lua pe urmele britanicilor dacă se continuă ritmul ăsta. Mulțumim! Acum îi dăm cuvântul domnului deputat Pedro Marques. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Șefcovici, trebuie să începem prin a spune că unele din prioritățile noastre cheie au fost preluate de comisie. E un document bun, o treabă bună pe care ați făcut-o, domnule vicepreședinte. Însă, să nu vă înșelați, e într-adevăr o dezbatere importantă dezbaterea pe care o avem și documentul e important. Însă, toate cuvintele necesare pentru ca proiectul european să meargă înainte au fost scrise. Acum trebuie să mergem înainte, să facem ceva uh, pentru decarbonizarea economiei și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Nu putem câștiga acest război cu armată de șomeri. Tranziția nu va fi justă și nici eficientă, da, că nu se face și dincolo de frontierele noastre. Trebuie să fim solidari. Avem nevoie de economie care să funcționeze pentru cetățeni și avem o nevoie de uniune economică și monetară completă. Însă pentru ca toate acestea să fie relevante, trebuie să trecem de la vorbă la faptă. Gata cu vorba. Trebuie găsită finanțarea și trebuie în primul rând să ajungem la un acord cu privire la un cadru financiar multianual. Vă mulțumim! Acum îi dau cuvântul domnului Paul Tang. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Șefcovici. Comisia s-a prezentat ca fiind o comisie geopolitică, dar cu ocazia primului eveniment geopolitic major, cel din Irak, nu a reacționat. Și când uh, uh Trump a impus taxe vamale, iarăși nu a spus nimic. Uh, avem așteptări privind durabilitatea, clima, drepturile sociale. Uh, veți tăcea în continuare în legătură cu toate aceste lucruri? Uh, avem planuri ambițioase, dar vom avea conflicte comerciale comerciale cu China, cu Statele Unite și așa mai departe. De exemplu, um, când vine vorba de ajutoarele de șomaj sau chiar de buget. Toate aceste în legătură cu toate aceste aspecte vom fi de partea dumneavoastră, dar doar dacă sunteți uh, pregătiți uh, și sunteți serioși să faceți schimbări. Uh, economia noastră socială de piață trebuie să fie mai puternică decât uh, um, China um, totalitară sau capitalismul sălbatic american. Trebuie să luptăm pentru Europa liberă și durabilă. Avem nevoie de o comisie ambițioasă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum Începe Catch the Eye. Avem mai mulți colegi uh, înscriși la cuvânt. Vă rog, respectați-vă timpul. Deci un minut fiecare ca să dau cuvântul cât mai multor colegi. Începem cu doamna Grapini, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar sigur ce ne ați prezentat aici cred că e un program pe care nimeni nu l poate contesta. personal eu cred că nu este realist să spunem că este programul pe două mii douăzeci poate fi un program pentru mandat. sunt de acord cu toate punctele prezentate însă vreau acum punctual să vă întreb legat de uh, câteva lucruri uh, în fond toate programele pe care noi le pregătim dumneavoastră noi uh, consiliul trebuie să pună în centru cetățeanul și de aceea aș vrea să detaliați legat de programul de coeziune credeți dumneavoastră că în urma măsurilor luate în mandatul trecut s a ajuns la diminuarea disparităților fondurilor regionale ce veți face acum concret ca aceste disparități să dispară să fim apropiați cetățenii să aibă aceleași drepturi? și legat de transparență pentru că am pus și întrebarea vă întreb concret ne ați spus că aveți o metodologie solidă pentru statul de drept puteți să detaliați ce înseamnă metodologie solidă și dacă puteți să ne și prezentați această metodologie? vă mulțumesc. Vă mulțumesc.

Acum are mm, cuvântul uh, colega Letao Marcheș. Mulțumesc, domnule președinte. Programul Comisiei Europene pentru o mai bună reglementare este cam același ca în trecut. Nu văd nimic nou în el. Comisia mm, dorește să folosim tehnologia, inteligența artificială. Cum își va îmbunătăți Comisia propriile servicii, propria structură pentru gestionarea fondurilor europene? Poate ar putea fi uh, înlăsnit accesul IMM-urilor uh, Știm că inteligența artificială și noile tehnologii ar putea fi de ajutor cetățenilor europene să le aducă mai aparte de cetățeni. Ce le puteți spune despre asta? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Ciuhodaru. Un minut domnule președinte eu vin din iași un oraș la granița de est a uniunii europene românia și am trei solicitări urgente pentru românia. în primul rând vorbesc de schengen nici măcar nu costă nimic și vă reamintesc faptul că îndeplinim toate condițiile și nu am fost lăsați să intrăm nici astăzi. în al doilea rând vorbesc despre infrastructură și să știți că spitalul regional de urgență din iași și autostrada iași târgu mureș sunt printre prioritățile cetățenilor din românia. am reușit în urmă cu o lună să trimitem cererea de finanțare și sper să urgentați aceste proceduri de alocare de fonduri pentru că cei pe care i am trimis în parlamentul româniei s au săturat de atâtea așteptări și în al treilea rând reanalizarea și reechilibrarea subvențiilor de agricultură în așa fel încât să avem o echitate în toate țările uniunii europene. solicit și celorlalți europarlamentari români aflați în sală să mă susțină în acest demers și sunt convins că vom găsi soluția sănătoasă pentru ca aceste trei obiective să devină prioritare și pentru comisia europeană. Muito obrigado e muito obrigado a todos. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor pentru că au respectat timpul de vorbire. Și acum domnul Ruiz de Vesa. Presidente, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Eu susțin pe deplin programul de lucru al comisiei și uh, Salut faptul că ați acordat prioritate și conferinței despre viitorul Europei, pentru că știu că dumneavoastră, la nivel personal, susțineți această conferință pentru a fi o conferință cu un conținut ambițios. Așa cum spuneau și alți colegi, ca de exemplu doamna Keller, care este aici prezentă, ceea ce s-a întâmplat ieri la dezbaterea pe Brexit și votul pe care l-am avut ieri, este un exemplu în plus care să ne ajute să ne unească mai mult pentru a face progrese în politica europeană. Comisia cred că ar trebui să susțină marile grupuri politice pro-europene de aici, pentru că a sosit momentul să facem uh, acest pas calitativ înainte, pentru o mai mare integrare, pentru că acesta a fost mandatul pe care ni l-au acordat europenii la ultimele alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, Margarita Marcheș pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc domnului vicepreședinte Șefcovici pentru prezentarea acestui program de lucru al Comisiei. Dumneavoastră ați făcut acest lucru pentru ca Parlamentul European să înțeleagă exact care este ambiția Comisiei Europene pentru acest prim an. Eh, noi regretăm faptul că nu există o dimensiune mai plurianuală pentru mandatul Comisiei, însă măcar știm ce anume intenționează să lanseze Comisia anul acesta. Eu aș avea acum eh, două <laughs> întrebări, deoarece nu avem mult timp. În primul rând, provocarea cu care se confruntă Comisia Europeană de a crea condițiile prielnice pentru ca cetățenii să aibă mai multă încredere în proiectul european. Deci, chestiunea democrației e foarte importantă și e foarte importantă de asemenea cooperarea interinstituțională. În al doilea rând, finanțarea acestor politici. La ce mă refer? Instituțiile noastre europene nu vor putea fi credibile decât dacă cetățenii vor înțelege că propunerile politice pe care le facem noi Uh, sunt sprijinite și de o ambiție financiară suficientă pentru a le duce la bun sfârșit. Și aici ne-am dorit uh, ca la negocieri Comisia Europeană să-și unească forțele cu Parlamentul European. Vă mulțumim! Are cuvântul acum domnul Juan Fernando López Aguilar. Muchísimas gracias, presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule vicepreședinte Șefcovici, între rândul priorităților pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2020, două, um, promovarea modului de viață european și uh, sporirea democrației europene sunt uh, de competența Comisiei Libe pe care o prezidez. Și doresc să vă amintesc că avem nevoie de un mecanism pentru statul de drept, uh, drepturile omului și democrație permanent și obiectiv care se aplice în cazul tuturor statelor membre. Și în al doilea rând, Uh, să se actualizeze regulamentul pentru accesul la documente și transparență, care este de acum 20 de ani și este complet uh, învechit uh, și incomplet. Apoi, în al treilea rând, avem nevoie de un mecanism obligatoriu de solidaritate pentru punerea în aplicare a regulamentului de la Dublin și um, să existe buget pentru migrație pentru a face față crizei migratorii și tragediei umanitare care are loc în Grecia. Trebuie e nevoie de la o derogare de la Facilitation director, care să um, care criminalizează ajutorul umanitar uh, și trebuie să se facă un uh, pas în solidaritatea cu țările care uh, au o, o graniță vulnerabilă a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Um Vă mulțumesc. Acum are cuvântul colegul Miller. Dziękuję bardzo. Uważam, że komisja obok. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cred că obiectivele stabilite de comisie sunt pertinente, însă ar trebui să ne gândim și la problemele lucrătorilor, la chestiunile sociale. Mă gândesc aici în special la un salariu minim uh, comun și un sistem de asigurări de șomaj. În unele state există deja un astfel de salariu minim, însă aici ar fi vorba de un salariu care să țină cont de salariul mediu și care să reprezinte cel puțin 60% din media europeană. Avem nevoie și de un plan de luptă împotriva evaziunii fiscale și stabilirea unor obiective climatice ambițioase. Comisia ar putea utiliza mecanismele prevăzute de tratate și să depășească acest principiu al unanimității. Pentru a realiza inițiativele care sunt propuse aici, ar trebui să regândim tratatele și prerogativele Comisiei, ceea ce pare destul de complicat. Mulțumesc și acum Monica Silvana González pentru un minut. Președinte, Mulțumesc, domnule, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar. Salutăm faptul că printre prioritățile programului de lucru al Comisiei pentru 2020 apare pactul ecologic, dată fiind urgența climatică pe care a declarat-o și Parlamentul European. Însă credem de asemenea că ar trebui să vă concentrați mai mult și pe dimensiunea exterioară externă, cum apărăm dreptul umanitar internațional, cum uh, încurajăm cooperarea pentru ajutorare umanitară. Știm că țările care au contribuit cel mai puțin la poluare și la încălzirea temperaturii sunt țările cel mai afectate de efectele schimbării climatice și ale acestei urgențe climatice. Uh, alte regiuni din lume au avansat pe calea protejării populațiilor deplasate din cauza climei. De exemplu, există Convenția de la Kampala sau Declarația de la Cartagena pentru țările din America Latină. Domnule comisar, în acest program de lucru e important să menționați uh, niște sugestii clare legate de protecția persoanelor care sunt deplasate din cauza schimbării climatice și de asemenea cum avansăm către constituirea uh, uh categoriei de refugiat climatic la un moment dat. Vă mulțumesc. Acum Domnul Marek Bel, care cuvântul un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să abordez uh, și eu subiectul luptei împotriva fraudei fiscale, împotriva evaziunii fiscale sau împotriva evitării plătării impozitelor. Știm că discuția pe acest subiect uh, um, are loc acum la OCDE. Bun, foarte bine. Problema este că nu putem spera pe, la un rezultat al acestor discuții care să fie uh, mulțumitor pentru noi. Unele țări din OCDE vor fi împotriva unui astfel de rezultat. Un lucru pe care putem face este ca uh, statele membre din europene din OCDE să ajungă la o poziție comună. Nu este întotdeauna așa. Deci, am un apel la adresa Comisiei Europene să folosească influența politică, să se ajungă la o poziție comună a statelor UE pentru a influența hotărător uh, rezultatul discuțiilor de la OCDE. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum are cuvântul colega Sandra Pereira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Se vorbește despre ecologie, social, multă propagandă în aceste programe și totuși se pare că nu ne centrăm destul de mult pe importanța cetățenilor și pe dezvoltarea socială. Se promovează pactul verde, dar nu ne dăm seama că a existat o problemă cu creșterea economică și cu sistemul nostru neoliberal. Felul în care utilizăm resursele naturale în cadrul producției felul în care se exploatează aceste resurse și în toate politicile pe care le promovează Uniunea Europeană. Foarte multe critici uh, s-au uh, formulat împotriva Portugaliei din partea Comisiei în ceea ce privește salariul minim uh, în cadrul semestrului european și de asemenea moneda comună. Însă se pare că acest lucru va merge mai departe. Cred că portughezii vor avea probleme cu așa ceva. Mulțumesc foarte mult. Și acum, Mic Wallace, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați spus în programul de lucru Comisia va propune un plan de acțiune pentru democrație, pentru a îmbunătăți rezistența democrațiilor noastre și pentru a face față provocărilor externe. Săptămâna trecută am fost în vizită la o închisoare în Spania, unde deputați catalani sunt în închisoare de peste doi ani. Este o încălcare a democrației ce se întâmplă acolo nu sunt oameni din afara Uniunii Europene. E vorba de guvernul spaniol, sistemul de justiție spaniol uh, și uh, e vorba de separarea puterilor în stat. Se neagă drepturi civile. Da, nu e vorba doar de independența Cataloniei aici, e vorba de încălcarea drepturilor civile în Uniunea Europeană. Spuneți-mi, domnule comisar, ce va face Uniunea Europeană în acest caz? Pentru că este de neacceptat așa ceva. Mulțumesc și ultima intervenție la Catch the Eye este a colegului Robert Acel, un minut. minút. Pán predsedajúci, pán predseda Európskej komisie, prezentovali ste naozaj veľmi... Mulțumesc, domnule președinte. Pre celý svet. Treba však urobiť... Dacă am vrea să atingem toate obiectivele Comisiei Europene, aveam nevoie de foarte mulți bani și de foarte mult timp. Însă un lucru trebuie garantat în timpul acestei tranziții ecologice. Aceasta trebuie să fie mm, justă. Deci trebuie să se țină cont de consecințele sociale. Dumneavoastră ați prezentat mai multe instrumente, fondul pentru o tranziție justă, însă trebuie să știm cum anume va fi uh, finanțat acest fond și de asemenea să ne dăm seama că anumite regiuni, anumite state vor avea nevoi mai mari, poate, decât altele. Deci la nivel de regiune vor fi folosiți banii. În Polonia, Republica Cehă vor fi afectate de tranziția energetică în la energia nucleară și la gaz, um, deci probabil vor avea nevoie de energie nucleară și de gaz pentru a elimina treptat uh, energia pe bază de cărbune. Deci această tranziție trebuie să fie justă și trebuie să nu îngreuieze prea mult pe cetățeni. Vă mulțumesc pentru intervenții, dragi colegi. Acum, în încheierea dezbaterii noastre, îi vom da cuvântul vicepreședintelui Maroș Sefcovici. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor europarlamentari, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă, pentru toate intervențiile dumneavoastră. Și mă bucur să spun că și dezbaterea de astăzi a confirmat în mod clar că programul de lucru reflectă prioritățile noastre comune. Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele încurajatoare, pentru detaliile pe care le-ați menționat, la care trebuie să lucrăm mai mult și pentru unele dintre lucrurile care credeți că lipsesc din acest program și aici vom face tot ce vom putea pentru a lucra împreună. Cred că motoul uh, președintei noastre uh, cu care și-a prezentat această nouă comisie și anume că va fi o comisie geopolitică care va încerca pentru mai mult. Acest moto este esențial pentru că alături de dumneavoastră, cu susținerea dumneavoastră, vom putea atinge acest obiectiv. Și aș vrea să revin la comentariul făcut de doamna Nibler și domnul Marcheș, care spuneau că e foarte bine să ai un program ambițios, însă și mai bine ar fi să existe și o implementare pe măsură. Și eu cred că în multe din intervențiile dumneavoastră, practic, reapare această idee. O voi uh, uh analiza cu foarte multă atenție și aștept uh, să cooperăm împreună alături și de Consiliu pentru a face acest lucru. Doamna Keller s-a referit uh, cu emoție la dezbaterea de ieri și știți și dumneavoastră ați fost aici uh, câte emoții am trăit ieri uh, uh, în legătură cu plecarea colegilor și prietenilor noștri britanici uh, și cred că trebuie să răspundem la provocarea de ieri și răspunsul este să avem o Europa mai bună, mai competitivă, mai verde, mai aproape de cetățeni. Dacă începem cu acest program de lucru ambițios pentru a munci Uh, împreună, cred că este un bun început. Pentru uh, compatriota mea, doamna Nicol Sovana, care a subliniat și dânsa importanța provocărilor actuale și problema salariului minim. Vreau să vă atrag atenția că vom propune un cadru pentru un salariu minim și, bineînțeles, vom avea consultări pe larg cu actorii sociali, cu statele membre și vom respecta, bineînțeles, sistemul de negocieri colective la nivel național. Însă, cred că în Uniunea Europeană e nevoie și cetățenii merită un astfel de salariu minim, pentru că, până la urmă, e vorba de drepturi fundamentale, esențiale pe continentul nostru. Cât privește cazul de încălcare a, și nerespectarea tratatelor față de Austria, la ora actuală analizăm uh, răspunsul pe care l-a trimis uh, Austria la vizul nostru și vom informa Parlamentul după ce vom încheia această uh, analiză. Doamna Obri s-a referit la mecanismul de ajustare a carbonului și vreau să vă asigur că acesta este inclus uh, și acum în programul de lucru pe 2020. Știți probabil că este o sarcină foarte complexă pentru care va fi nevoie de foarte multe pregătiri pentru a avea un mecanism bun și că trebuie să ne pregătim pentru o dezbatere aprinsă pe această temă țări precum China și multe altele uh, nu ne dorim să aibă un sistem ETS la fel de ambițios uh, ca și noi, dar dacă nu o vor face, atunci vom introduce acest mecanism de ajustare a carbonului pentru a-i motiva și pe alții să meargă pe acest drum și pentru a scădea amprenta de carbon uh, pentru produsele lor și pentru economie în general. Foarte mulți dintre dumneavoastră ați insistat asupra importanței statului de drept și sunt absolut de acord. E clar că um, această comisie și-a luat un angajament clar pentru a respecta statul de drept în același fel în toate statele membre. Pentru doamna de Suter, vreau să vă asigur, doamnă, că vom asigura respectarea deplină și subliniez ambele cuvinte a Cartei Drepturilor Fundamentale pentru a face față problemelor emergente cum ar fi inteligența artificială sau recunoașterea facială. În contextul uh, comentariilor făcute de domnul uh, Armani și vreau să vă mulțumesc pentru intervenție, și comentariile constructive pe care le-ați făcut. Printre ele v-ați referit la antisemitism. Am avut uh, și în acest caz o dezbatere ieri cu uh, mărturii uh, impresionante din partea unor supraviețuitori ai Holocaustului. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Va fi esențial pentru comisia noastră. Domnul Garicano s-a referit la programul de lucru și la faptul că după plecarea britanicilor foarte multe universități care erau parte din zona educațională europeană vor dispărea și ele. Vreau să vă asigur însă că încercăm să menținem o legătură bună cu prietenii noștri britanici în cadrul Erasmus și a programelor de cercetare și mai mult decât atât ne dorim ca zona educațională europeană să devină realitate până în 2025 și vom lucra în aceeași măsură și pentru strategia pentru abilități pe care o vom propune chiar anul acesta. Doamna Haier, vă asigur că vom face și studiul de impact necesar. Eu sunt responsabil pentru asta. Nu vom veni cu nicio propunere legislativă fără studiul de impact uh, uh, aferent. Știm că acesta oferă argumentele cele mai bune pentru a avea o dezbatere pertinentă și uh, pentru a discuta cu cei care se opun propunerilor noastre. Pentru a asigura o transparență de plină vom avea până la sfârșitul anului un registru al transparenței pentru instituții, pentru a lucra bine cu toată lumea. Trecem acum la chestiunea sărăciei, care a fost menționată de mai mulți colegi. Avem uh, foaia de parcurs socială, uh, cadrul pentru salariu minim european. Prin toate acestea vom putea interveni. De asemenea, garanția pentru copii, pe care ați menționat și dumneavoastră și care este importantă. Sper cu ajutorul dumneavoastră să avem finanțarea necesară pentru a porni din nou acest val al inovării, care să ne ajute să reducem nu doar emisiile, ci să creștem și calitatea vieții pentru toți cei care uh, au nevoie, pentru cei care au nevoie de locuințe sociale, de exemplu, și pentru a-și plăti facturile, medicamentele, încălzirea sau pur și simplu pentru a utiliza, a plăti factura la electricitate la sfârșitul lunii. Suntem uh, foarte atenți la problema evaziunii fiscale și lucrăm îndeaproape cu partenerii din OCDE. Dacă vom ajunge la un acord în cadrul OCDE, vom face tot ce este nevoie pentru implementarea sa. Totuși, aș vrea să vă asigur că în lipsa unui astfel de acord la nivel global până în 2020, Uniunea Europeană va acționa singură pe cont propriu, pentru că nu mai putem aștepta și nu mai putem uh, rămâne cu brațele încrucișate în fața acestei probleme. Domnule președinte, știu că timpul meu este limitat. Pentru doamna Frițen aș vrea să vă spun că vom consulta, bineînțeles, partenerii sociali, vom respecta toate uh, componentele dialogului social pentru că doar în felul acesta vom avea rezultate bune. Politica de extindere, cred că am fost foarte clari, vom veni cu o nouă metodologie și avem un summit la Zagreb foarte important, organizat de președinția croată, care vreau să-i mulțumesc, unde vom veni cu un nou avânt pentru acest uh, proces și vom vedea acolo ce vom face pentru Macedonia de Nord și Albania, care sunt o prioritate pentru comisia noastră fondul de tranziție și CFM pentru a încheia cu acesta, domnule președinte. Acesta a fost un comentariu al doamnei Bonafé, domnul Herci și mulți alți colegi. Vreau să vă asigur că vorbim de 7,5 miliarde de euro pentru fondul de uh, tranziție justă. E vorba de bani noi, așa cum a prezentat Comisia această propunere. Asta pe lângă cadrul CFM, uh, pe care îl cunoașteți foarte bine, și care este negociat și pentru care fiecare comisar este dispus să lupte cu dinții la Consiliu pentru a asigura finanțarea necesară pentru toate proiectele ambițioase pe care le avem în programul nostru. Bineînțeles, depinde de noi toți să ne asigurăm că acești bani din fondul de tranziție echitabilă este folosit acolo unde e nevoie pentru oamenii care au nevoie, pentru cei care au nevoie de locuri de muncă, pentru cei care lucrează în energii mari în industrii mari consumatoare de energie, pentru ca nimeni să nu rămână în urmă la nivelul orașelor, regiunilor sau statelor. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră pentru că ați subliniat importanța uh, unei perspective financiare multianuale. Domnul Olbrich, doamna Nibler, domnul Lopez Aguilar și alți colegi ați menționat importanța unei perspective multianuale financiare potrivite. Știți că avem summitul unde acesta va fi punctul prioritar de dezbatere, deci să sperăm că vom reuși, vom veni cu argumente puternice în fața șefilor de state și guverne, pentru că avem nevoie de un, de un acord cât mai repede cu putință. Fiecare lună de întârziere pune în pericol programele noastre. Domnule președinte, domnilor și domnilor, încă o dată vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și sunt convins că în cadrul dialogurilor structurate la nivelul comisiilor parlamentare vom putea dezbate în detaliu toate aceste programe și așteptăm cu nerăbdare să o facem. Vă mulțumesc. Deputado Nuno Melo palavra para. Domnule Nuno pentru ce doriți să interveniți? Domnule vicepreședinte, Dumneavoastră ați ales să răspundeți uh, la anumite din întrebările adresate. Eu v-am pus acea întrebare legată de proiectele energetice de interconectare și de dependența față de gazul din Rusia. Aș fi vrut să ne spuneți ceva în fața Parlamentului pe referitor la acest aspect. Comisia Sertemel nu deșera de fazer chegar resposta a... Poate că domnul comisar vă va transmite în scris uh, răspunsul la întrebările adresate. Cu această intervenție a domnului vicepreședinte se încheie dezbaterea noastră și putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume răspunsul Uniunii Europene nicio o declarație a Comisiei în legătură cu reacția și răspunsul Uniunii Europene la devastările cauzate de inundațiile din Spania. I-aș ruga pe colegi să respecte în mod disciplinat uh, timpul alocat și încep prin a-i da cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, domnul Maru Șefcovici. Aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Subiectul pe care îl vom discuta acum este o ilustrare clară a faptului că schimbarea climatică e reală și uneori impactul acestei schimbări este devastator. Evenimente meteorologice extreme au loc din ce în ce mai des cu o intensitate mai mare. Seceta și uh, incendiile de păduri nu mai au loc doar în uh, zona mediterană, există uragane chiar pe coasta Irlandei și inundații și ploi abundente au loc peste tot. Uh, Uh, recentele inundații cauzate de furtuna Gloria din Spania sunt un exemplu în acest sens. Gândurile noastre se îndreaptă către populația din Spania care suferă de pe urma acestui dezastru. Transmitem condoleanțele noastre celor care și-au pierdut uh, care i-au pierdut pe cei dragi. Suntem alături de poporul spaniol. Avem un instrument pentru a oferi asistență când are loc un astfel de dezastru. Fondul European de Solidaritate intervine pentru a ajuta populația pentru recuperarea infrastructurilor esențiale, pentru curățire. Se pare că e o problemă cu interpretarea în limba spaniolă. Is it working now? It, it is. Okay. Okay, please, please continue. So if you allow me, I will... Deci dacă îmi permiteți, voi începe cu un aliniat foarte important pentru colegii noștri spanioli, deoarece începe cu următoarea frază. Uniunea Europeană e alături de poporul spaniol și spuneam că avem un instrument în caz de dezastru natural. Fondul European de Solidaritate intervine pentru a ajuta populația să recupereze infrastructura, să curățe ce a lăsat în urmă furtuna pentru a proteja patrimoniul cultural. Uneori însă e nevoie de puțin timp pentru mobilizarea acestui instrument. Parlamentul și Consiliul trebuie să aprobe activarea acestui fond și resursele financiare odată ce Comisia a evaluat uh, solicitarea făcută de statul membru respectiv. Odată ce uh, facem asta, autoritățile spaniole vor evalua pagubele cauzate pentru a vedea dacă se depășește sau nu pragul de 1,5% din PIB-ul regional. E o condiție esențială pentru aplicarea acestui fond. Autoritățile spaniole cunosc foarte bine condițiile și procedurile de activare a acestui fond, însă bineînțeles că și serviciile de la comisie sunt gata să ofere orientare și asistență dacă va fi nevoie. Acum suntem pe cale de a evalua solicitarea spaniolă făcută în noiembrie, care include Valencia, Murcia, Castilla, La Mancha, Andaluzia, pentru mai multe mm, evenimente meteorologice grave din luna septembrie. Deci doar săptămâna asta am primit uh, informații actualizate și o plată în avans de 4,7 de 5,7 milioane de euro e pe cale de a fi făcută, efectuată. Însă pe viitor știm că trebuie să facem mai multe. Ce s-a întâmplat în Spania, din păcate, e doar începutul a ce se va întâmpla dacă vom avea în continuare schimbare climatică. Intervenim de multe ori după dezastru, însă trebuie să fim mai proactivi și de aceea în ultimii ani Comisia a pus accentul pe prevenție, pe adaptare la schimbare climatică și pe politicile de gestionare a riscurilor. Pentru politica de coeziune, uh, aceste aspecte sunt esențiale, deoarece autoritățile regionale sunt cele vizate în primul rând de astfel de catastrofe sunt cele care pot împiedica uneori uh, pagube suplimentare și pot contribui și la o dezvoltare durabilă. În perioada 2015-2020 aproape 8 milioane de euro sunt folosite pentru adaptare și prevenire. Inundațiile sunt principalul risc, urmat de eroziunea coastei, incendii în păduri, cu tremură și secetă. Prevenția e principalul uh, lucru pe care ne concentrăm. Vrem sisteme de alertă precoce, pregătim orientări pentru conștientizarea profe, um, populației, vrem o gospodărire mai durabilă a terenurilor și a pădurilor, um, o înverzire a infrastructurilor pentru a um, amenaja din nou uh, lungile râurilor uh, care pot fi inundate în caz de ploi abundente. Pe lângă prevenție ne concentrăm și pe nivelul de pregătire, prin uh, pregătirea unor unități de protecție civilă. Sprijinim de asemenea dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de alertă și informare precoce. Avem o rețea de senzori și sateliți care oferă informații fiabile în legătură cu evoluția fenomenelor meteorologice extreme. Uneori pot fi chiar prevăzute inundațiile prin acest uh, instrument. E important să monitorizăm și să partajăm de asemenea informații fiabile pentru a fi gata să reacționăm și pentru a ne coordona de asemenea reacțiile uh, la nevoie. Oferim de asemenea și flexibilitate în programele noastre de coeziune. Și programele pot fi modificate, pot fi uh, mutate resursele rapid în acele regiuni care au nevoile cele mai mari. Deci dacă e nevoie de modificări, le putem face încă în actuala perioadă de finanțare. Și actualele propuneri pentru politica de coeziune uh, au ca obiective și adaptarea specifică. Măsurile de prevenție, de pregătire se referă la adăposturi, la dezvoltarea unor sisteme de alertă precoce și la pregătirea unităților de uh, protecție civilă uh, la nivel transfrontalier uh, atunci când este nevoie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președinte, Eh, vă mulțumim pentru informațiile date și acum vom începe cu intervențiile. Vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să vă încadrați în timpul de vorbit. Doamna Monserrat, vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Persoanele care au dispărut, cele rănite, tuturor acestora le transmitem uh, susținerea noastră a fost uh, Fortuna Gloria, dar și uh, Fortuna Dana. Foarte mulți și-au văzut uh, casele, mașinile, câmpurile distruse. Au existat pierderi foarte mari naturale în locuri economice pentru eco- locuri foarte importante pentru economie și ecologie, delta Ebrului, de exemplu creșterea mării a provocat uh, foarte multe stricăciuni de mediu. Uh, peste 4 uh, milioane de euro pierdute în ceea ce privește valoarea um, culturilor. În insulele Baleare, de exemplu, unde au fost afectate plajele, regiunile Mursia, Castia și La Mancha și Aragon. Avem nevoie cerem răspund, guvernului spaniol să răspundă rapid, să organizeze ajutoarele, să, să solicite uh, Um, fonduri de la Uniunea Europeană și să de- declare zone uh, afectate unde uh, furtuna a lovit cel mai puternic. Avem nevoie de un buget mai mare pentru noua PAC, pentru a avea mai multe resurse pentru agricultorii noștri. Un Green Deal, un pact uh, ecologic ambițios care să protejeze drept mediul, care să investească în structuri hidraulice uh, pentru a preveni Um, asemenea fenomene meteorologice. Europa nu poate să își închidă ochii la aceste evenimente. Spaniolii care au uh, suferit de pe urma acestor furtuni nu mai pot să aștepte. Vom fi întotdeauna alături de, alături de acești, uh, aceste victime și niciodată nu o să-i lăsăm în urmă, noi cei de la Partidul PPE. Vă mulțumesc. Urmează doamna Maeste Martin de Almagro, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva luni de legislatură, este a treia catastrofă naturală despre care discutăm în Parlamentul European și nu, mă tem că nu va fi ultima, pentru că schimbarea climatică este o realitate fără dubiu. Se vede și în intensitatea furtunilor de care a suferit Spania. Peste 50.000 de persoane din Uniunea Europeană sunt expuse la aceste fenomene de inundații fluviale și 2,2 milioane de persoane din Uniunea Europeană uh, uh, sunt sub risc de a fi afectați de inundațiile de coastă. Nu este o problemă doar a Spaniei, este o problemă a tuturor. Trebuie să o luăm în serios. Trebuie să luăm măsuri pentru a pune în aplicare fondul de solidaritate. Avem nevoie de acest fond pentru a arăta că este vorba de Europa și că și statul nostru poate să obțină ajutoare de la Uniunea Europeană pentru a îi despăgubi pe fermierii care au suferit. Sunt lucruri care nu se pot recupera, cum ar fi viețile omenești, din păcate. Dar Uniunea Europeană trebuie să susțină toate familiile și sectoarele care au fost afectate de această furtună. Și după cum a spus, ați spus, domnule vicepreședinte, uh, este nevoie de rapiditate și flexibilitate în aplicarea acestui fond. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Solis Perez, un minut în numele Liniu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru cuvintele dumneavoastră. 14 uh, decese, 10 de răniți, 12 dispăruți sunt municipii în Catalunia, în comunitatea valenciană, în Murcia, în Aragon, care au pierdut milioane de euro în infrastructuri și culturi. Au dispărut uh, bazine maritime, plaje, a fost afectată cultura de citrice totul uh, care ține de agricultură și de turism. Și nu este un vorba de un fenomen izolat. Am, tocmai a trecut furtuna Dana și experții ne spun că aceste furtuni se vor intensifica în viitor. Trebuie să avem propuneri eficiente. Vă propun trei acțiuni. În primul rând, fondul de solidaritate, care trebuie activat și, de asemenea, trebuie să creștem uh, cantitatea alocarea acestui fond de solidaritate pentru a-i putea ajuta pe toți cei care suferă de aceste tragedii. De asemenea, trebuie să scurtăm procedurile administrative. Încă oamenii din Spania mai așteaptă ajutoarele pentru pagubele provocate de furtuna anterioară. Dana. De asemenea, trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de prevenție și de adaptare la dezastrele naturale provocate de schimbarea climatică. Trebuie să punem în valoare una dintre valorile fundamentale a unei Uniunii, solidaritatea, pentru că acum avem nevoie de ea cel mai mult. Vă mulțumesc! Un minut, uh, noastră Riba Vă mulțumesc. Un minut, uh, doamna Riba Iginer. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, furtuna Gloria a afectat și uh, a provocat dezastre în Catalonia și a provocat decese și răniri, precum și pagube materiale fără precedent. Este clar o consecință a schimbărilor climatice. Au dispărut foarte mare număr de plaje și infrastructuri, provocând uh, daune în delta Ebrului, precum și în interior. Ultimele estimări uh, sunt că impactul ajunge la 74 de milioane doar în zona Barcelona și peste 36, din care 6 milioane în ceea ce privește sectorul primar. Cerem Uniunii Europene și Guvernului Spaniol, în primul rând, să se activeze resursele din Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru a cofinanța repararea acestor pagube. În al doilea rând, după cum ați spus, Fondul de Solidaritate. Și în ultimul rând, să se întocmească un plan de acțiune specific pentru coasta Mediteranelor și a deltelor precum uh, declarația de protecție a deltei Ebrului adoptată ieri de guvernul catalan. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are, are cuvântul mm, acum un minut colegul Marco Dreostu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi exprim solidaritatea față de cei care au suferit în urma acestor lovituri puternice din ultima vreme. Sunt raportor în numele grupului meu cu privire la mecanismul de protecție civilă și chiar trebuie să facem mult mai multe în ceea ce privește preîntâmpinarea catastrofelor naturale. Chiar ar trebui să ne concentrăm pe acest aspect. Dar trebuie să avem în vedere și termenul lung să vedem cum putem face în așa fel încât să reducem costul uman, costul social, costul față de mediu. Orice e de făcut, trebuie să facem. Și, de asemenea, trebuie campanii de sensibilizare în rândul uh, populației, să-i educăm pe oameni ca să îmbunătățim uh, răspunsul. Este foarte important să ne dăm seama Um, că putem să ajutăm pe oameni în momentul în care suferă de pe urma acestor dezastre. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul acum. De fapt, nu, am ajuns la sfârșitul intervențiilor numele grupurilor politice. Dau cuvântul doamnei Villanueva. Furtuna Gloria a uh, lovit foarte greu insulele Baleare, Catalunia, Mursia. Mulți au fost afectați. Avem 14 decese și 10 de răniți. Gloria a provocat efecte dezastroase asupra infrastructurilor, culturilor, plajelor și a locuințelor. Este, trebuie să acuzăm politicile de dezvoltare urbană nestabilită ale guvernului care au făcut să scadă protecția litoral, litoralului. Acest fenomen afectează întreaga țară în 2019 au avut loc inundații pe întregul teritoriu, și în Andalusia, în, și în țara Bascilor și în Navara. Se uh, rezultă în pierderi de milioane de euro pentru populația noastră. Avem nevoie, unu, o uh, susținere pentru fondul de solidaritate pentru catastrofe și, uh, de asemenea, să nu se uh, evalueze fiecare caz de la caz la caz. Trebuie să ținem cont de schimbările climatice și să, al, al, să creștem alocările financiare pentru a face față acestor schimbări, pentru că aceste fenomene se vor agrava în viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul, domnul Comin e Oliveres. Un minut din partea membrilor neafiliați. Gracias, señor presidente. Ah, la semana pasada, efectivamente. Săptămâna trecută, coastele catalane și valențiene au fost afectate de această uh, furtună numită paradoxal Gloria, care a afectat și insulele Baleare și nordul Cataloniei, teritoriul francez și comunitățile cum ar fi Murcia, Andalusia și Aragon. În Catalonia, Girona au avut loc uh, pagube extrem de importante. Fără îndoială, schimbările climatice reprezintă cauza principală. În cazul Ebrului, impactul a fost uh, agravat de situația uh, cursului acestui râu. Spania nu îndeplinește um, nu îndeplinește cerințele europene în ceea ce privește deversarea de ape de ani de zile de eurodeputații catalani cerem uh, respectarea acestor norme. Astăzi am pierdut zeci de mii metri pătrați de teren și apa a intrat mai mult de 3 km în interior. Să deplângem 14 decese, 15.000 de hectare afectate în Girona. Ce propune Comisia pentru a ajuta regiunea respectivă să își recupereze aceste pământuri pierdute. Are cuvântul acum domnul González Pons. Nu vă puteți imagina uh, pagubele suferite de pământurile noastre. O inundație e, un, e o catastrofă. Două inundații în câteva luni reprezintă o schimbare climatică catastrofară. În luna septembrie, pagubele din comunitatea Valenciano au fost peste 1500 uh, de peste 150 de milioane de euro. S-au pierdut culti, câmpuri, drumuri, poduri și s-au pierdut în special vieți omenești. Sunt ajutoarele europene care nu ajung. Fondul de solidaritate pentru inundațiile din septembrie încă nu a fost activat și guvernul spaniol l-a solicitat fondul structural nici măcar nu a fost uh, afectat uh, curățeniei. Avem nevoie de ajutoare pentru ajutorul climatic care nu ne, pentru schimbarea climatică ce nu ne afectează doar pe noi. Dați-mi voie să spun că aceste lucruri se vor repeta, aceste pagube sunt evitabile. Avem nevoie de un plan special de acțiune pentru zonele naturale unice în lume care se pot pierde dacă nu le protejăm și un fond de tranziție pentru economia ecologică nu trebuie să ține cont doar de schimbarea economiei, ci, ci și de faptul că natura trebuie să se adapteze la această nouă economie și că aceste pagube care apar din ce în ce mai des în țara mea trebuie să fie uh, întâmpinate cu ajutoare atât pentru agricultori cât și pentru întreprinzătorii care își pierd nu doar uh, viața cât și uh, tot ceea ce au. Vă rog pe toată lumea să respectați uh, vorbitorii și să păstrați liniștea în sală. Are cuvântul acum doamna Rodriguez Piniero. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. 14 persoane și-au pierdut viața. Este a doua oară în, în patru luni când plajele noastre, câmpurile și orașele sunt inundate și distruse de efectele implacabile ale schimbării climatice în jurul Mediteranei și în special în comunitatea valențiană circumscripția mea, una dintre zonele cele mai vulnerabile din Europa. Comisia trebuie să acționeze foarte hotărât, să sprijine cetățenii și să colaboreze cu autoritățile spaniole, trimițând urgent toate uh, resursele stabilite de, de fondurile relevante dar este fundamental să acționăm și pe termen mediu și lung pentru a minimiza pe viitor efectele schimbărilor climatice. Din acest motiv, domnule comisar, solicit Comisiei să elaboreze o strategie climatică specifică pentru Mediterană de pentru că timp nu mai avem timp. Delta Ebrului și zonele de, de valoare ecologică majoră trebuie să fie protejate. Nici nu mai putem să pierdem nici o viață omenească. Cu toții așteptăm aceste ajutoare. Vă mulțumesc. Stimați colegi, din nou vă rog să îi respectați pe cei care intervin și să faceți liniște în sală. Ultima intervenție de pe lista mea, domnul Giri Pospișil, din partea PPE. Un minut. Dear colleagues, I have to ask you... Stimați colegi, vă rog să faceți liniște astfel încât să putem încheia dezbaterea noastră. Dacă nu, atunci sesiunea de vot va fi întârziată. Permiteți-mi acum să dau cuvântul colegului nostru, Iri Pospișil, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să am o intervenție cât de scurtă. Doresc să-mi exprim sprijinul și solidaritatea față de cetățenii spanioli. Comisia trebuie să ofere ajutor cât de repede posibil și la noi, în Cehia, am avut de-a face cu fondul de solidaritate, dar problema a fost că totul durează foarte mult, procesarea solicitărilor durează foarte mult. Ar putea Comisia să facă tot ceea ce îi stă în putință astfel încât să se ocupe cât de repede de Spania. Fondul de solidaritate e un instrument minunat menționat, dar dacă statele membre trebuie să aștepte peste o jumătate de an până când ajung într-adevăr banii, atunci e o întârziere foarte mare. Cred că ar trebui să ne gândim la o reformare a fondului de solidaritate. Schimbările climatice solicită mai multe finanțări din, pentru statele membre afectate și așa vor sta lucrurile și pe viitor. Trebuie să găsim un mecanism prin care să putem să răspundem flexibil și mai flexibil. Dacă e nevoie de mai multe luni până când se reviruțuiește o solicitare, apoi până când Parlamentul și Consiliul iau o decizie cu privire la ajutor, ajungem la intervale de timp foarte lungi. Așa că vă rog să ajutați Spania și să ne gândim cum putem să facem ca acest instrument Parlament să fie mai eficient și să nu se mai aștepte atât de mult timp banii. Mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumesc. Trecem acum la procedura de luare spontană a cuvântului și are cuvântul doamna Rosa Faragut. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Furtuna Gloria a lovit Spania, în special zona mediterană, săptămâna trecută. Valuri de 14 metri în insulele Baleare care au măturat uh, drumurile, casele și tot ce au întâlnit în drum sau au trebuit să se închidă porți, porturile, avem morți, uh, dispăruți, foarte multe pagube și distrugeri și acest lucru a avut uh, consecințe umane, economice și sociale în întreaga Spania. Păi Acestea au fost câteva dintre municipiile afectate foarte mult în insulele Baleare. Solicit activarea Fondului de Solidaritate în legislatura anterioară am efectuat o modificare pentru a se elimina uh, povara administrativă pentru a declanșarea acestui fond. Avem nevoie acum mai mult decât oricând de, aceste, de acest ajutor. Din nou, stimați colegi, vă rog să-i respectăm pe cei care intervin. Încheiem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 No, no, hombre. You, you've Ahora. got micro now. Is, is now working? Yeah, it's working. Okay. Labor Gracias, Mulțumesc, domnule președinte, furtuna Gloria trebuie să fie un semnal care să ne ducă la acțiune din partea Uniunii Europene. Schimbarea climatică se observă din ce în ce mai pregnant în litoralul spaniol. Au existat pagube extrem de mari și reamintesc că acum doar câteva luni am avut o altă furtună cu efecte distrugătoare. Acum am avut 14 decese și dispăruți căro- familiilor cărora le transmitem uh, toate gândurile noastre. Și noi, regiunile care suferim cel mai mult, cerem ajutor pentru a ne pentru a repara pagubele și pentru a ne adapta la noua realitate. Avem nevoie de mecanisme care să poate să declanșeze resurse cât mai rapid. Pe lângă pagubele materiale și umane, s-a întrerupt uh, aprovizionarea cu alimente și de aceea Uniunea Europeană trebuie să ia în serios caracterul specific al insulelor. Vă mulțumesc! Muito obrigado. Palavra agora para a nossa colega por um Vă mulțumesc. Are cuvântul colega noastră Ele Caus. Colleagues, Dragi colegi, astăzi am participat la ultima mea dezbatere în calitate de eurodeputat uh, britanic. Uh, sunt din partea verzilor. Par, îmi pare foarte rău să văd că se pune în dezbatere din nou solidaritatea, mai ales în lumina ceea ce s-a întâmplat în uh, Spania. Îmi exprim empatia și uh, solidaritatea față de toți cei care suferă acum. Uh, Inundațiile nu mai sunt dezastre naturale, pentru că, după cum bine știm, schimbările climatice sunt cele care fac ca aceste dezastre să se întețească și să fie mai uh, dureroase. Cât am fost eurodeputat, am făcut presiune pentru a avea acțiune europeană mai rapidă și mai eficientă în criza climatică. Și astăzi, în galerie, se află 28 de tineri din West Midlands, Vocea lor, vocea generației lor a fost auzită clar și răspicat. Ne trebuie acțiune mai rapidă, mai puternică în ceea ce privește cri um, criza climatică și ecologică. Nu voi mai fi eurodeputat din cauza Brexitului, dar mă întorc în Regatul Unit pentru a face presiuni în așa fel încât să se ia acțiune. Și Cer prietenilor mei europeni să sporească nivelul de ambiție în acest sector. Sper ca spiritul solidarității din această Uniune să ia amploare mereu și sper ca împreună să putem să acționăm în solidaritate globală pentru a face față provocărilor împreună. Ensemble, zusammen. Mulțumesc! Muito obrigado. Ultima intervenție. Mulțumim foarte mult și ultima intervenție în cadrul Catch the Eye, domnul Mațali. Señor președinte, Domnule președinte, doream să îmi arăt solidaritatea cu toate victimele furtunii Gloria care a lovit extrem de greu coasta mediteraneană a Spaniei. Din păcate, au avut loc și decese și importante pagube în sectorul agricol. În septembrie anul trecut a avut loc o furtună numită Dana, care a provocat și ea multe pagube agriculturii noastre și, din păcate, agricultorii încă nu au primit ajutoarele promise. Furtuna Gloria a lovit și i-a lovit din nou pe acești producători de citrice, de legume, care sunt deja într-o situație disperată. Mulțumesc Comisiei pentru Solidaritate, însă este necesar să se răspundă rapid și eficient. Prin trei instrumente, PAC, fondurile de coeziune și fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Muito obrigado. Vă mulțumim. Încheiem astfel discuția noastră și în final domnul Șefcovici. Ia cuvântul, vă rog. And please, colleagues. Și vă rog, stimați colegi, liniște. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o onoare să răspund la aceste intervenții pline de emoții din partea eurodeputaților, mai ales cei spanioli, cu privire la devastările cauzate de furtuna Gloria în această instituție cu locurile pline. Cred că acest dezastru ne oferă un alt exemplu. Schimbările climatice nu mai pot să fie ignorate, pentru că, iată, au devenit o adevărată urgență climatică. De aceea sunt de acord cu doamna Monserat, care ne, spunea, ne spunea că trebuie să acționăm rapid, cu flexibilitate și foarte repede. Vă asigur, domnule președinte, stimați membri, că în Comisia Europeană noi avem obiectivele politice și programul de lucru astfel astfel făcute încât să putem față, face față acestei provocări în anii care urmează. Aș dori de asemenea să subliniez și faptul că înțeleg foarte bine cele spuse de colegii noștri aici. Când vorbim despre dimensiunile unui asemenea dezastru și ce înseamnă ele pentru economia locală, înțelegem consecințele dramatice care decurg de aici. Îi mulțumesc domnului Gonzales Pons pentru că ne-a dat un exemplu ilustrativ cum nu un dezastru, două, ci mai multe dezastre la rând pot să distrugă regiuni întregi. Acum aș dori să vă dau asigurări fiecăruia dintre dumneavoastră că noi, în comisie, suntem hotărâți să ajutăm Spania și să ajutăm alte state membre atunci când sunt afectate de dezastre cu tot ce ne stă în putință. Aș mai clarifica un lucru astăzi aici. Cu toții trebuie să acționăm mult mai repede. Știm că regulile care au fost aprobate de dumneavoastră solicită întâi o punere în aplicare astfel încât să intre în vigoare cât de repede posibil. Să putem și noi acționa foarte repede în comisie, să mobilizăm fondurile necesare și vă asigur că nu vom înregistra nici măcar o zi de întârziere. Odată ce primim o solicitare, acționăm foarte repede. Însă, din păcate, pentru mobilizare e nevoie de timp, e nevoie de aprobarea Parlamentului European și de aprobarea Consiliului. De aceea, noi mobilizăm acum plățile în avans pentru furtuna Dana și acum așteptăm solicitarea care urmează să fie prezentată de autoritățile spaniole pentru furtuna Gloria. În același timp aș sublinia și faptul că fondul de solidaritate nu e singurul instrument pe care îl avem la dispoziție și PAC-ul și fondurile structurale ar putea să fie utilizate astfel încât să mai eliminăm din această presiune rezultat în urma de, dezastrelor naturale. Poate pe viitor ar trebui să discutăm și despre ce putem face noi împreună, astfel încât să ne asigurăm că fondul de solidaritate poate fi activat mai repede și ce alte instrumente mai putem noi utiliza, astfel încât să îi ajutăm pe oamenii care au probleme din cauza unor asemenea dezastre naturale cu care ne vom tot întâlni din cauza urgenței climatice. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte. Și iată, cu intervenția dumneavoastră încheiem discuția noastră. Am încheiat acest punct și trecem acum la vot. Vă mulțumesc! Good morning, colleagues. We now come to the... Bună ziua, dragi colegi. Haideți să trecem la sesiunea de vot. Văd că domnul Giambatski solicită intervenția. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, Domnul Sassoli a luat o decizie cu privire la articolul 10 cu 3 din regulamentul nostru de procedură. Se spune că membrii Parlamentului European trebuie să respecte ordinea în sala de plen. Prin urmare, n-ar trebui să manifeste niciun fel de simbol, bannere sau uh, drapeluri. Dar uh, nu e vorba de simple bannere aici, e vorba de afișarea unui simbol. Este drapelul țării mele, nu poate fi catalogat ca un simplu banner. Deci nu poate pune nimeni o interdicție aici. Și apoi, mai sunt colegi care manifestă simboluri aici de multe ori controversate, așa că insist, conferința președinților trebuie să retragă această decizie bizară a președintelui nostru. Eu unul acum voi afișa drapelul țării mele chiar aici în fața mea și dacă vrea cineva să îl înlăture, atunci o facă, dar cu forța. Domnule Giambatski, eu nu deschid acum dezbaterea pe acest subiect. Vreau doar să parcurgeți cu atenție regulile în vigoare, mai ales regula 10 cu 3, unde se menționează foarte clar că membrii nu vor afișa nici un banner și, în general, există obligația de a respecta demnitatea acestei încăperi. Și de aceea, președintele a decis să dea curs acestei reguli și să o respecte. Cam atât am de spus și iată că s-a mai registrat cineva cu Domnule Giambațchi, o să trimit subiectul uh, mai departe președintului, dar nu discutăm astăzi. Doamna Inetveld, aveți un punct de procedură și vă dau cuvântul. Vă rog frumos, respectați demnitatea plenarei. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori doar să vă atrag atenția câteva secunde pe un subiect care ține de democrația parlamentară, dar și relațiile între Uniunea Europeană și Rusia, pentru că ieri am aflat că un deputat olandez care critică guvernul chinez și este ă, în spatele actului Magnitsky european a fost pus pe o listă neagră de nu are, mai are voie să intre în China și a, aș dori să ne exprimăm solidaritatea cu ă, acești reprezentanți să contactați pe domnul Borel pentru a interveni pe lângă autoritățile chineze. Vă mulțumesc! I will pass this message. Bine, voi transmite președintelui acest mesaj. Vă mulțumesc. Mai este un punct de procedură din partea domnului Lagodinski. Vă rog. Thank you, ma'am. Uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. E un punct de procedură conform regulii 195 cu privire la încălcarea regulii 181 a președintelui Parlamentului. Doamnă președinte, președintele Parlamentului a spus că toate amendamentele noastre trebuie să fie supuse verificărilor Comisiei Juri și au fost inadmisibile aceste amendamente. Ce e inadmisibil atunci când spunem că regulile naționale electorale trebuie să fie interpretate în lumina legislației UE? Ce e inadmisibil într-o declarație în care spunem că procedurile parlamentare, conform regulilor instituțiilor, trebuie să fie luate în considerare? Nu e nimic inadmisibil aici. Poate președintele nu e de acord pe conținut, însă nu depinde de dumnealui să ia o asemenea decizie. Noi trebuie să decidem pe conținut. Majoritatea acestui parlament trebuie să ia asemenea decizii. Tot ce trebuia dumnealui să facă era să decide dacă e admisibil sau nu. În amendamente nu exista nimic, nu existau nume, nu exista nimic ce să treacă de sfera de aplicare, ceva ce să ducă la inadmisibilitate. Decizia urmărește, de fapt, o cale de politizare, un comportament, decizii în Parlament în ceea ce privește aceste prerogative negative, mai ales în legătură cu domnul Junqueros. Iată că din nou și-a depășit autoritatea în acest caz, nu este un rege, ne aflăm în Parlamentul European și nu ne aflăm într-o monarhie constituțională, așa că vă rog, lăsați-ne pe noi, Parlamentul, să luăm astfel de decizii. Președinta întrerupe. Stimați colegi, voi spune doar că Conform regulilor pe care cu toții trebuie să le respectăm, decizia de admisibilitate e o prerogativă a președintelui. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la voturi. Primul vot. Aveți un punct de procedură? Nu, nu voi accepta. Nu puteți folosi un cartonaș albastru, continuăm cu votul. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului 2021. If, is it a point of order? E un punct procedural, bine aveți cuvântul. About, uh, about the... Da, despre stegulețe. Nu, îmi pare rău, întrerupe președinta. Nu mai accept alte intervenții cu privire la acest subiect, doar dacă e un alt punct de procedură. Dar e acolo un drapel și ieri a mai fost. Nu, e o decizie a președintelui, întrerupe președinta. O retrimit președintelui, poate va fi o discuție de follow-up. Ieri, a, nu, microfonul vorbitoare a fost tăiat. Președinta, îmi pare rău, nu era un punct de procedură. Alt punct de procedură? Da, vă rog. Mulțumesc. De fapt, e vorba de un punct de procedură și anume că delegația acestui partid, cea mai mare la alegeri, reprezintă 5,4 milioane de alegători. Vorbi... Microfonul vorbitorului se tot întrerupe. Uh, I'm sorry, this is not... Ne pare rău, nu este un punct de procedură, iar interpreții își cer scuze, fiindcă microfonul fostului vorbitor se întrerupea constant. Președinta, e vorba de votul acum pentru programul uh, de pentru calendarul pentru 2021 al Parlamentului. Primul vot, amendamentul 2, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, amendamentul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Apoi, Propunerea conferinței președinților anunțată în 16 ianuarie este aprobată în versiunea amendată. Următorul punct, calendarul uh, cu privire la Parlamentului 2022 n-am primit uh, amendamente. Prin urmare, propunerea conferinței președinților anunțată pe 16 ianuarie este aprobată. Și deci, trecem acum la votul pe raportul Nersinga, verificarea prerogativelor. Mai întâi, alineatul 3, prima parte, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai bine să facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem acum la aliniatul 6, vot pe două părți, prima parte, prin ridicarea mâinii. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul L Text original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Prefer să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Mulțumesc. Votăm acum votul final raportul astfel amendat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Acum, raportul Tinali. Greek, 328. Greek, No, she doesn't. So, uh, well, there is a request for... E o solicitare de intervenție? Da sau nu? Nu. Doamna Regner, doreați să interveniți? Vă rog. Can we open the mic? Putem deschide, vă rog, microfonul la locul 329. Vă rog. Mensch, ey, Leute. Come on. Was ist denn das jetzt hier? warum jeden Umsatz hier? Hier, was oh, oh, nein ruf sie mal zu dir. Dein mal aus. Hier ist Na, geht doch nicht. Yes, does it work? Have you found any? Funcționează? Aici sunt. Minunat. So, thank you very... Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul înainte de aceste voturi. Aș vrea să aduc aminte că votăm o rezoluție pentru egalitatea de gen și că mm, în martie 2019 am, mm, am mai avut o rezoluție în care se spunea că trebuie să existe echilibru de gen la vot. Dar de data aceasta toți candidații sunt bărbați. Vă aduc aminte ce am votat mai de mult. Thank you, so we will... Mulțumim. Să continuăm votul. Primul raport al doamnei Tinali, numirea lui Pedro Machado este vot, Pedro Machado este vot secret. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And it has been adopted. Se adoptă. The second Tinali report al doilea raport Tinali, numirea lui Jesus Saurina, tot așa vot secret, care se deschide acum. The vote is closed. S-a închis votul. And it has been... Se adoptă. Tot raportinalii numirea lui Ian de Carpentier. Tot așa, vot secret. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And it has been adopted. Se adoptă. Urmează următorul raport Inali și anume numirea lui Jerry Cross Vot secret. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. We move to the next. Trecem la următorul punct, obiecție prezentată în temeiul articolului 111, alineatul 3, clasificarea și etichetarea dioxidului de titan, propunere de rezoluție din partea grupului ECR, vot prin ridicarea mâinii pentru întreaga rezoluție, pentru, împotrivă, abstention, abține, se respinge. If you want to check... Dacă doriți, bine, dar mi-a fost destul de clar, însă putem verifica electronic. S-a deschis votul.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 S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Now we move to the next point. Trecem acum la următorul punct, diferența în remunerare. Din rezoluție din partea grupului ECR, votăm rezoluția, vot prin apel, nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Așa că votăm acum rezoluția celor patru grupuri politice, amendamentul 7, vot prin apel nominal, să deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la aliniatul 2 pe două părți. Prima parte, prin ridicarea mâinii, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm partea a doua? Bine, verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 8, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1, prima parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A patra parte, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Textul original devine caduc, așa că trecem la amendamentul 2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 6, două părți, prima parte, prin ridicarea mâinii, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 9, textul original, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, prin ridicarea mâinii, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 13 pe două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. și se respinge. Amendamentul 13 prin ridicarea mâinii, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 14 pe două părți. Prima parte, prin apel nominal, s-a deschis votul.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 Amendamentul 5, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6, prin ridicarea mâinii, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum rezoluția în întregimea sa. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Stimați colegi, din moment ce a fost ultimul vot cu colegii noștri britanici, țin să le mulțumesc pentru toată munca lor în Parlamentul European și să le urez toate cele bune. Thank you, colleagues. It ends the... Mulțumim, stimați colegi. Am încheiat sesiunea de voturi de astăzi. Facem o pauză de două minute, după care vom continua cu explicarea voturilor. Mulțumesc! colleagues, can I just ask you that we start... Stimați colegi, Haideți să începem cu explicarea voturilor. Aceia dintre dumneavoastră care nu doresc să participe la dezbatere sunt rugați să părăsească încăperea în liniște, astfel încât să putem să începem discuția. Vă rog. Okay, so we will start the explanation of votes. Bine, vom începe cu explicarea voturilor, cei care nu au reușit să intervină ieri, însă înainte am, făc- am de făcut o comunicare. Grupul Renew a notificat președintele o schimbare la numirea lui Vlad Marius Botoș, care urmează să îl înlocuiască pe Shavah Mohamed în Comisia pentru Cultură și Educație. Decizia va intra în vigoare la data anunțului. Stimați colegi, vă rog, cei care nu participă la discuția noastră să părăsească în liniște camera, astfel încât să putem să continuăm discuția noastră aici. Vă mulțumesc foarte mult! Vom începe cu explicarea voturilor pe care nu le-am, ceea ce n-am discutat ieri, după care vom continua cu voturile de astăzi și explicarea lor. Trebuie să vă spun că avem foarte multe solicitări de intervenție și nu putem, de, nu putem să continuăm reuniunea noastră după 13.30. Așa că orice mai rămâne de discutat va trebui să se transmită în scris. Și începem cu primul vorbitor de pe lista mea, doamna Șoidrova, un minut. Aveți cuvântul. Mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. Ieri, când votam, acordul cu privire la retragerea Regatului Unit din și a Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, trebuie să spun că a fost cel mai dificil vot pentru mine în ultimii cinci ani. Vreau să spun că eu am fost împotriva retragerii Regatului Unit. Însă tot am votat pentru acest acord, pentru că eu consider că retragerea trebuie să se bazeze pe un acord care să permită o situație bună pentru cetățenii europeni din Regatul Unit și pentru cei britanici în UE. E o bază pentru o bună cooperare în viitor între noi. De aceea eu am votat pentru acest acord, chiar dacă eu sunt foarte tristă de acest fapt și că ei pleacă și sper că ne vom întâlni din nou și n-a fost un adio. Doamna Ricci are cuvântul. J. Astăzi, sute de milioane, sute de mii de cetățeni ai Regatului Unit uh, își pierd cetățenia europeană vă rog să fiți eh, generoși, să nu ne tra- tratați eh, așa de eh, neobrăzat cum v-au tratat partizanii Brexitului pe dumneavoastră. Să fie un învă- o învăță, o lecție, să nu se mai întâmple așa ceva. Am votat împotriva acestui acord de retragere. E mai bun pentru Uniunea Europeană decât cu rega- pentru Regatul Unit. Mulțumesc acestui Parlament pentru uh, Uh, politețea de care a dat dovadă. La revedere! Vă mulțumim. Urmează doamna Gibson. Un minut. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Astăzi eu reprezint vocea milioane de cetățeni din Regatul Unit și mi-e frântă inima. Sentimentul pierderii este enorm. Mi-am pierdut libertatea și drepturile, cetățenia europeană, parte din identitatea mea pe care o prețuiesc atâta și știu în inima mea că Brexitul este o greșeală, nu cred că voi putea vreodată să iert pe politicienii egoiști care ne-au uh, adus asta. Suntem o națiune extraordinară, dar suntem mai grozavi în Uniunea Europeană. Ar trebui nu să plecăm din Uniunea Europeană, ci să conducem în Uniunea Europeană. Mi-e frântă inima.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 Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ieri, în această încăpere, împreună cu colegii mei liberali și democrați, am votat împotriva acordului pentru retragerea Regatului Unit. Am făcut-o pentru că eu consider că acest acord nu e unul bun pentru Regatul Unit. Nu există niciun aranjament care să fie mai bun pentru, Uniunea Europe- pentru Regatul Unit decât să rămână membru în Uniunea Europeană. În următoarele luni vom avea nesiguranță, nu doar în, pentru statul nostru, ci și pentru cetățenii europeni din Regatul Regatul Unit și ceilalți din Regatul Unit care trăiesc în Europa. Nu se merge destul de departe în acord pentru a le proteja drepturile și mă îngrozește faptul că nu acesta a fost punctul principal de discuții în negocierile cu Boris Johnson. Era un lucru pentru care a nego- trebuia să lupte echipele de negocieri. Sper că în următoarele luni colegii noștri europeni ne vor acorda sprijin în aceste vremuri dificile. Vă rog să nu uh, cedați în fața lui Boris Johnson și să nu fie slăbite drepturile cetățenilor oamenilor. Vom continua să colaborăm ca vecini, vom continua să luptăm împotriva, împreună împotriva schimbărilor climatice și să menținem pacea în aceste vremuri în lume. Eu sper că vom rămâne prieteni apropiați și aliați și sper că într-o zi ne vom întoarce. Mulțumesc, domnul Patton, un minut. I'm really proud to have voted sunt mândru că am votat pentru acest acord de retragere pentru a respecta mandatul democratic al poporului britanic de a părăsi Uniunea. Acordul este foarte imperfect, însă Uh, prim-ministrul Boris Johnson a promis divergența, că nu vom mai asculta de Curtea de Justiție și în domeniul pescuitului. Domnul, discursul domnului Verhofstadt de ieri a, cum, mi-a confirmat că părăsirea Uniunii Europene este decizia corectă. El a spus că motivul pentru Brexit a fost că uh, Uniunea Europeană a dat prea mult, prea multe opt-in-uri și opt-out-uri. Uh, Uh, viitorul este suveranitatea statelor membre. Nu aceasta este lecția Brexitului. Brexitul este că trecerea de la Uniune Economică spre un uh, suprastat uh, nu uh, poate să aibă succes. Va fi întotdeauna un eșec. Speak. Mulțumesc. Urmează doamna Ward. Thank you. Mulțumesc foarte mult. A fost un privilegiu și o plăcere să fiu aici din 2014 încoace pentru circumscripția mea. Înainte să intru în politică, eu am lucrat cu tinerii și am participat la numeroase programe care au fost susținute de Youth in Action, care a devenit apoi Erasmus Plus și care i-a adus pe tineri la oaltă. Am votat împotriva acordului de retragere pentru că eu pur și simplu nu pot de bună credință să ratific un acord care va distruge economia, va slăbi drepturile cetățenilor și protecția uh, socială va limita oportunitățile pentru tineri, va amenința pacea, securitatea și stabilitatea și va aduce atingere reputației internaționale a Regatului Unit. Mulți oameni vor spune că a sosit momentul să acceptăm realitatea. Eu însă cred că ar trebui să spunem adevărul și să-i tragem pe cei responsabili la răspundere. N-a fost niciodată despre am pierde sau nu jobul de eurodeputat, ci de milioanele de locuri de muncă care sunt în joc din cauza Brexitului. Sunt familii și comunități care vor fi invariabil afectate și e vorba mai ales de persoane marginalizate în comunități sărace. Uniunea Europeană le-a întins o mână de ajutor în momentul în care guvernul de la Westminster i-a ignorat. Mulțumesc! Thank you. The next speaker. Mulțumim foarte mult! Doamna de Lucy, un minut. Vă mulțumesc. Nu a fost ușor să votez pentru acest acord ieri, dar Boris a făcut amendamente și mulțumită presiunilor Partidului pentru Brexit, ni s-a promis că va exista un, teres, un teren echitabil și nicio extindere după 2020. Aceste promisiuni sunt cele care au dus la succesul în alegeri și astfel a existat această strategie pe care Partidul pentru Brexit trebuie să respecte. Boris Johnson va trebui să își îndeplinească promisiunile în ultimele luni. Această minunată mișcare democratică din Regatul Unit va fi o inspirație, o inspirație pentru cei care cred că regulile sub care trăiesc, au trăit până acum sunt supuse riscului. E o garanție între noi, poporul și abuzul de putere. E un lucru pentru care trebuie să luptăm și le mulțumesc acelora din Regatul Unit care au reușit să-și facă vocea auzită fără să iasă pe stradă. Iată, rezistența noastră le-a arătat oamenilor de pe întregul glob că pacea poate fi obținută la vot. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Fox, un minut. I voted for the agreement. Am votat pentru acest acord cu un mesaj de la mulți votanți Brexit din Regatul Unit. Nu este la revedere, ci au revoir, după cum spune tricoul meu. Nu pentru că ne vom întoarce în Uniunea Europeană, ci pentru că ne vom revedea în curând ca prieteni și egali uh, ca fiecare stat, mem- națiune reprezentată aici. Nu avem nevoie de Uniunea Europeană care să ne gestioneze prietenia și colabora- colaborarea. Eu sunt o europeană mândră. Eu uh, nu vreau, am nevoie de Uniunea Europeană pentru politică și principii. Susțin uh, statele națiune, după cum uh, o susținea și, uh, uh, uh, și îmi place și Rousseau, îmi place și um, Beethoven. Oda Bucurie este un imn al libertății, nu un imn al Uniunii Europene. Mulțumesc celor din de stânga și de dreapta care valorează suveranitatea națională. Succes, la revedere și rămân, păstrăm legătura. Next speaker, Mr. Kelleher. Domnul Kelleher. Mulțumesc. Am votat pentru acordul de retragere, motivul fiind că trebuie să avem o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Iar pentru asta, acordul ne permite să trecem în etapa de negociere cu privire la relațiile noastre viitoare. Dacă ă, l-am fi respins, atunci ar fi fost un Brexit fără acord, cu efecte devastatoare asupra tuturor mai ales asupra Irlandei, din, cea, din punctul meu de vedere. Acum nu va exista o frontieră dură mm, între Irlanda și Irlanda de Nord, dar uh, nu pot decât să am încredere că se vor respecta drepturile cetățenilor. Să vedem dacă nu cumva cu timpul ele vor fi ciuntite după ce se va cădea la un acord viitor. Așa că vreau să mi se înregistreze astăzi intervenția, pentru că sunt foarte îngrijorat de cetățenii irlandezi care trăiesc în Irlanda de Nord și vor să rămână europeni. Vreau ca drepturile lor să nu fie ciuntite pe viitor. Trebuie să asigurăm continuarea principiilor stipulate în acordul din Vinerea Mare pe întreg parcurs cursul negocierilor cu privire la relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hook, un minut. Ați cântat alături de noi ieri și ne-ați arătat bunăvoință. E un lucru care ne-a impresionat mult și a impresionat pe cetățenii britanici. Brexitul a fost aproape oprit când guvernul și-a pierdut majoritatea. Un nou guvern cu un guvern în care aveau încredere celelalte partide politice, ar, s-ar fi putut forma un asemenea guvern și ar fi putut ca Brexitul să ajungă din nou la oameni. Nu s-a făcut așa ceva. Partidele, oamenii progresiști trebuie să se gândească în primul rând la ceea ce ne unește și nu ceea ce ne zbină și greșelile din trecut. Compromisul nu e rău, e felul în care se avansează. Dacă ne certăm între noi, îi ajutăm pe cei care ni se opun. Putem să le dăm o șansă tinerilor să reintre în Uniunea Europeană. Putem să schimbăm majoritatea lui Johnson în 2024. Putem face Regatul Unit o țară minunată din nou dacă avem curajul să ne dăm mâna, nu doar aici, în această instituție, ci pentru viitor. Mulțumim, domnul Chiuciuc, un minut. Vă mulțumesc. Eu am susținut acest acord pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, nu pentru că îmi place neapărat, ci pentru că este singurul acord posibil. Nu există o altă, o altă soluție. Primul lucru pe care, de care avem nevoie este o conversație foarte pragmatică în legătură cu relația pe care vrem să o avem între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Avem nevoie de un Brexit ordonat. Al doilea lucru este să continuăm dialogul bun de până acum și să avem obiective comune. Sunt mai multe întrebări, însă una dintre ele este cum putem să avem uh, să ajungem la o relație clarificată cu Regatul Unit dacă au mai rămas doar 11 luni de negociere. Nu mi se pare realist. Sunt îngrijorat că, bineînțeles, vom discuta despre securitate, aspecte ecologice, relații economice, însă ce se întâmplă cu drepturile cetățenilor europeni și cetățenilor britanici în Europa. Voi continua să lucrez pe aceste puncte. Vă mulțumesc, urmează domnul Palmer. Thank you. Mulțumesc. A fost o zi tristă ieri când a fost aprobat acordul de retragere în acest parlament și a fost uh, aprobat cu o majoritate covârșitoare. E trist că mâine vom pleca din Europeană. Însă să știți că eu n-am putut vota pentru, pur și simplu n-am putut uh, aproba acel acord ieri. Însă accept desfășurarea evenimentelor, accept uh, tristul adevăr că plecăm din Uniunea Europeană. Însă sunt și cei care au militat pentru Brexit sunt cei care au vrut Brexitul și acum și voi trebuie să acceptați, să vă asumați răspunderea pentru tot ce urmează de aici încolo. Pentru că eu unul am acceptat soarta și sper din tot sufletul să putem uh, pava calea în așa fel încât lucrurile să funcționeze cumva pentru țara mea. Însă tare mă tem că este o provocare absolut imposibilă. Thank you. The next speaker for one minute. Mulțumesc. Domnul Cohut. Cu microfon vă rugăm. Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană e un eveniment neplăcut pentru procesul de integrare în Uniunea Europeană. Regatul Unit a fost un membru valoros al Uniunii Europene timp de mulți ani. Chiar dacă există dovezi foarte clare că pe timpul campaniei electorale foarte multe uh, informații false au fost răspândite, proporul britanic a luat o decizie și acum noi trebuie să ne gândim la viitor. Ca european, ca federalist din Silesia, eu sunt convins că viitorul Regatului Unit e în Uniunea Europeană. Trebuie întotdeauna să fim pregătiți pentru întoarcerea lor. Nu putem să eșuăm în fața așteptărilor scoțienilor, irlandezilor, englezilor. Brațele europenilor sunt oricând deschise și îi vor primi înapoi. Și niște ultime cuvinte pentru toți prietenii mei din Regatul Unit. Niciodată nu veți fi singuri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Urmează doamna Rafaela, un minut. My British friends. Prietenii mei britanici, ieri am confruntat cu o alegere aproape imposibilă și în final am votat pentru protecția drepturilor cetățenilor britanici și europeni, cel puțin pentru viitorul apropi- apropiat. Nimeni nu și-a dorit Brexitul. Aici, la Parlamentul European, vom pierde colegi și prieteni, eu vor, vor, voi pierde colega mea așezată de lângă mine. Aveam îns încă speranța că vom putea opri Brexitul. A fost o plăcere să fiu alături de tine în reuniunile de grup și în plenară și ai devenit una dintre prietenele mele cele mai bune. Brexitul a ridicat foarte multe bariere, însă acest lucru nu va opri prietenia noastră. Mulțumesc tuturor colegilor britanici și vă urez mult noroc și aștept ziua când vă veți alătura din nou, nou nouă. Vă mulțumesc. Domnul Le Breton, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Puține voturi sunt istorice în Parlamentul European, dar a avut loc unul la 31 ianuarie și anume votul pentru acordul legat de Brexit. Și am votat pentru acesta. Brexitul trebuie să fie acceptat pentru că trebuie să respectăm suveranitatea poporului britanic care își dorea acest lucru. Un popor admirabil, cel britanic, care și-a arătat din nou legendara capacitate de rezistență. A trebuit să votăm de aproape trei ori până au trebuit să voteze de, aproape de trei ori pentru acest Brexit. Un referendum, încă o dată, în mai 2019. și apoi a treia oară în decembrie 2019, când au votat din nou și au oferit lui Boris Johnson majoritatea parlamentară de care avea nevoie. Acesta a rezistat în fața propagandei europene și a reușit să oprească tentativele lui Juncker, Tusk, Verhofstadt. Bravo, prieteni britanici, și mult succes în această nouă etapă în istoria dumneavoastră națională. Mulțumim, domnul Miller, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat pentru acest acord, deoarece ame- înlătură amenințarea haosului care ar fi rezultat după un Brexit dur și menține drepturile cetățenilor europeni care, la ora actuală, trăiesc în Regatul Unit, inclusiv compatrioții mei. Brexitul este într-adevăr un moment foarte trist pentru noi, toți cei care susținem integrarea. Se pare un, că uneori mai degrabă facem un pas înapoi decât un pas înainte. Eu am votat pentru acest acord pentru că se asigură că va prevala legea europeană în uh, Regatul Unit și cred că este un mesaj, o declarație foarte importantă Trebuie să cooperăm, cooperăm de acum încolo în bună credință. Asta se aplică tuturor uh, statelor, uh, tuturor statelor membre, membrii și apoi non-membrii. Mulțumesc, domnul Hannon, un minut, dar nu-l văd. So we move to the... Trece la următorul vorbitor, domnul Lopez Aguilar. Un minut. Thank you. Parliament voted the Brexit am votat pentru acordul Brexit. Nu este însă cortina de final. Cum s-a întâmplat? Cum am ajuns la acest lucru? Mulți dintre noi, membrii SD, am fi votat, votat cu bucurie împotrivă uh, alături de prietenii noștri din Partidul Laborist. Însă nu este sfârșitul. Urmează o negociere și aceasta va Uh, se va referi la multe aspecte, drepturi cetățenești, protecție, azil, securitate, cooperare judiciară. Însă pentru a face acest lucru trebuie să învățăm două lecții. Trebuie să fim împreună și de asemenea trebuie să ne luptăm împotriva știrilor false și dezinformării pentru a păstra unitatea Uniunii noastre. Nu ne va fi dor de uh, partizanii Brexitului gălăgioși, dar ne va fi dor de prietenii noștri britanici pro-europeni. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă mulțumim pentru dorința de a vă reîntoarce. Mulțumim și dumneavoastră. Urmează doamna Ioveva. Un minut. Hvala. Vă mulțumesc. După trei ani și jumătate de dramă politică constantă, iată, am ajuns la un final. Bineînțeles, mi-aș fi dorit ca Regatul Unit să rămână în Uniune, dar a trebuit să votez pentru acord. E mai bine să existe o ieșire cu acord decât una haotică fără, fără acord, care s-ar fi întâmplat dacă nu adoptam documentul. Cu toate acestea, saga noastră continuă. Perioada de tranziție va fi și mai încălcată, încărcată de, de provocări și mai importantă pentru relația viitoare. Am pierdut un membru important din familia noastră europeană. E clar, e clar și că ne va fi dor de o parte dintre ei, nu de toți. Cum s-a ajuns la acest Brexit? Felul în care am ajuns aici trebuie să ne transmită un mesaj foarte clar și trebuie să înțelegem vremurile prin care trăim democrațiile noastre și trebuie să găsim soluții astfel încât să evităm astfel de evenimente pe viitor. Sper că am învățat ceva de aici și sper de asemenea că vom reuși să facem toate reformele de care e nevoie în Uniunea Europeană, astfel încât Uniunea să se apropie de cetățeni și să luptăm împotriva dezinformărilor și manipulărilor politice. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Urmează domnul Overgard Nielsen. Thank you. The vote which... Mulțumesc. Votul de ieri cu privire la acordul de retragere n-a fost o opțiune ușoară pentru mine. Acordul de retragere a fost îmbunătățit, dar este departe de Brexitul la care visam eu în ceea ce este frontiera între Irlanda și Irlanda de Nord, în ceea ce privește uh, migranții, cele 39 de miliarde, sunt uh, cu to- toate aceste elemente nu m-au încurajat neapărat să uh, votez pentru, dar am acceptat principiul uh, democrației, întoarcerea suveranității înspre Regatul Unit și în decembrie Boris Johnson și-a recâștigat mandatul. Prin urmare, uh, nu e treaba mea sau a oricărui eurodeputat să uh, nu respectăm referendumul din 2016, votul primit ă, de Boris Johnson și susținerea pentru acordul său. Dar nici n-am căzut pradă cuvintelor frumoase și fermecătoare ale premierului. Sunt foarte sceptic față de promisiunile pe care le-a făcut taberei Brexit Boris Johnson, inclusiv abilitatea sa de a potoli uh, îngrijorările dincolo de orice linie uh, de partid și sper să nu dezamăgească. Next speaker. Următorul vorbitor, domnul Tomac, un minut. Doamna președinte, stimați colegi, este un moment uh, trist astăzi. Eu vin dintr-o țară din Est și îmi pare foarte rău că

sper ca acest acord comisia să aibă toate instrumentele pentru a i apăra pe toți europenii aflați în marea britanie. doamnă președintă aș dori să explic de ce am votat împotriva acestui acord de retragere. Nu pentru că nu aș aprecia munca lui Michel Barnier și a echipei noastre. Cred că a fost uh, singura formă a acordului posibilă. Am votat împotrivă pentru că mi se pare că Brexit este o idee proastă și că doar așa pot să îmi arăt uh, sentimentul nostru pentru posteri- meu pentru posteritate. Um, este rezultatul a 30 de ani de campanie furibundă împotriva Uniunii Europene în presa britanică și a lașității politicienilor britanici. Am doar o solicitare către cei care au adus această situație. Orice s-ar întâmpla în Marea Britanie sau între Marea Britanie și Uniunea Europeană, voi ați provocat acest lucru, nu dați vina pe noi pentru ceea ce se va întâmpla. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează doamna, doamna Tomț. Nu o văd în sală, deci trecem la doamna Compulanatri. Aveți cuvântul. Arvoisa puhemies, äänestin eilen... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ieri am votat împotriva dorințelor mele. Sunt foarte tristă pentru cetățenii britanici care își doreau să rămână în Uniunea Europeană. Mă întristează. Sunt tristă că uh, nici alegătorii mei nu își doreau Brexitul. Uniunea Europeană lucrează în fiecare zi pentru oameni, astfel încât să ne asigurăm că trăim într-o lume mai bună și că putem să trăim în pace. Programul Erasmus pentru studenți, politicile climatice, politicile economice, mobilitatea crescută, concediul parental despre care discutăm astfel încât să îmbunătățim viețile copiilor. Lucrăm în toate domeniile politice și economice astfel încât să creăm bunăstare pentru oameni. Încercăm să creăm o lume mai dreaptă și echitabilă. Destinul nostru ne unește. De aceea și pe viitor lucrurile vor sta tot așa și și pe viitor ne vom reaminti și de dorințele lor și nevoile lor. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Un minut, domnul Wallace. Mulțumesc. Irlanda și-ar fi dorit ca Regatul să rămână în Uniunea Europeană. Este foarte important ca votul din 2016 să fie însă respectat. am spus nu tratatului de la Lisabona și până la urmă adevărul e că din nou uh, au votat britanicii în alegerile de luna trecută. Dacă Jeremy Corbyn și-aș fi respectat uh, principiile și el a fost antineoliberal mult timp, deci dacă și-ar fi menținut poziția, inclusiv în propriul partid, să știți că n-ar fi ajuns, nu s-ar fi ajuns la acest rezultat. Pentru că oricum, dar oricum poporul britanic deja alesese, deja își exprimase opțiunea și încă chiar de două ori. Că ne place sau nu, asta e realitatea. Noi, uh, între popoare, noi înțelegem, ne apreciem unii pe alții, vom face asta în continuare și chiar să știți că o să-mi lipsească până și cei din tabăra Brexit, sunt niște oratori desăvârșiți. O să-mi fie dor de ei, mulțumesc! Thank you. The next speaker for one... Mulțumim, un minut, domnul Lopez Isturis White. doamnă președinte. Sunt spaniol, reprezint Spania, care timp de secole a avut o relație foarte problematică de conflict cu Regatul Unit. Acum, timp de 40 de ani, am învățat să conviețuim, să ne respectăm reciproc. Spaniolii au descoperit un alt Regat Unit. Păcat că, din cauza acțiunii câtorva, acest lucru se termină Uh, au, au, au distrus unitatea Europei, nu a Uniunii Europene, periclitându-ne pe toți. După cum au spus colegii noștri să își asume această răspundere în viitor, pentru să uh, fie cei care uh, răspund pentru naționalism și pentru ură. Noi vom continua să îi susținem pe amici, prietenii noștri adevărații britanici care au demonstrat uh, timp de secole că uh, au curaj. Și am descoperit uh, uh, natura britanicilor cea adevărată în interiorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, are cuvântul doamna Vrecionova. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Ieri, Ca mulți alți colegi de aici, din sesiunea plenară și eu am sprijinit acordul de retragere. Îmi pare rău că se retrage Regatul Unit, însă vom încerca să ne asigurăm că viitoarea noastră relație e cât de bună posibil. Nu ar trebui să vedem Brexitul ca pe un avertisment că arată o nemulțumire față de Uniunea Europeană. E un fenomen prezent și în alte state membre și în Cehia. Nu la aceleași dimensiuni în Cehia, însă trebuie să facem față acestui fapt. Nemulțumirea există și trebuie să ținem cont de ea când vorbim despre viitorul UE în următorii ani. Haideți să uh, ne oprim puțin și să facem o revizuire a ceea ce a făcut Uniunea Europeană până acum și vom găsi multe de îmbunătățit. Și sunt lucruri care trebuie să revină din nou statelor membre. Mulțumim, domnul Magid, nu-l văd în sală, așa că trecem la domnul Rowett, un minut. Doamna Rowett, un minut. It grieves me deeply. Este foarte dureros că negociatorii UE și cei din Parlamentul European au cedat în fața amenințărilor lui Boris Johnson și au acceptat un cec în alb în ideea că, falsă că oferă un Brexit ordonat. Am votat împotriva acestui așa zis acord de retragere pentru că nu ofer niciun temei de încredere și uh, vine pentru a contrazice ideea pe care o avem noi despre solidaritate. Fixează un calendar nerealist de a face Brexitul complet până înainte de sfârșitul 2021, fără o plasă de siguranță în caz contrar. Brexitul este un eveniment blestemat. Asta înseamnă oare să redobândești uh, controlul? În curând însă își vor da seama că Regatul Unit și-a pierdut măreția. Am fost aici, am sperat, am iubit, am luptat, am pierdut. Și acum suportăm consecințele. Darul meu uh, de plecare este această mică intervenție și vom reveni doar când lucrurile vor merge spre bine și nu spre mai rău. Mulțumesc. Domnul Rowland, un minut. A fost o odă minunată pentru Brexit, puțin deprimantă, dar plăcută oricum. Am votat pentru acest acord din motivul pentru că, că cred în democrație. A fost o șarea de timp de patru ani. Până la urmă am avut alegeri foarte clare. Brexitul Uh, în sfârșit s-a întâmplat, uh, a fost nevoie de noi, uh, partidul Brexit, să fim aleși într-un parlament în care nu am dorit să fim pentru a aduce acest rezultat. Partidul Brexit merită toate, tot, toate meritele pentru ceea ce am văzut în aceasta, această săptămână, pentru poziția noastră împotriva establishmentului. Am dat rezultatul pentru care a votat țara noastră să părăsească Uniunea Europeană. Sunt foarte mândru de ce am realizat. Toți colegii noi prezen- noștri prezenți aici știu că s-au plâns câteva lacrimi de crocodil de partea cealaltă, însă nu vă temeți viitorul este fantastic pentru Regatul Unit. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Další řečník, pan kolega Pospíš. Urmează domnul Pospisil. paní předsedající já jsem včera podpořil. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Eu am sprijinit acest acord pe care l-am votat ieri și aș dori să spun foarte clar că, la nivel personal, eu sunt împotriva faptului că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Cred că e un eveniment trist și mă întristează. Dar sunt și democrat, așa că respect votul cetățenilor britanici la referendum. De aceea nu îmi rămâne decât să sprijin un acord care stabilește niște reguli ale divorțului și care îi protejează pe cetățenii europeni europeni care trăiesc în Regatul Unit îi protejează în fața unei retrageri fără acord, dezordonate. Cred că și în viitor vom face tot ceea ce putem pentru viitoarea noastră relație comercială, să fim vecini buni și să ne sprijinim unii pe ceilalți. Vă mulțumim, vă mulțumim doamna Daly, un minut. Mulțumesc. Nu, e nicio plăcere pentru mine să spun că tot ceea ce am uh, văzut aici cu cântecele, cu uh, legăturile stabilite aici arată cumva cât de deconectați sunteți de realitate. Nu vă dați seama cum ați pierdut alegerile și cum s-a ajuns la situația în care un mare stat membru să părăsească Uniunea Europeană. Ieri l-am ascultat pe Guy Hofstadt și a dat din numeri spunând, Doamne, dar cum s-a ajuns aici? Și a dat vina pe toți ceilalți, mai puțin pe Uniunea europeană însăși. O Uniune care nu recunoaște problemele pe care le are. O Uniune care face în așa fel încât uh, regulile fiscale să fie încălcate, dar nu pentru adăposturi, ci pentru producția de arme. O Uniune unde se vorbește despre democrație doar uh, în alte părți, dar apoi se tace în momentul în care colegii noștri catalani ajung în închisorile spaniole. Sunt multe motive pentru care Uniunea trebuie să privească în propria ogradă. Eu am votat pentru uh, acest acord. Este versiunea cea mai puțin proastă. Nu vreau o frontieră dură în Irlanda, dar apoi uh, dacă lucrurile merg prost, cei din tabăra Remain și Europa să-și asume răspunderea. Mulțumesc, doamna Fitzgerald. Am văzut uh, în această dimineață și ieri sentimentele altor state și membrilor în fața pierderii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Au fost sentimente adevărate pentru că se încheie 47 ani de uh, statut de membru, de pace, de cooperare și parteneriat. 47 ani de uh, eliminare a granițelor și barierelor. A fost vorba de clădirea democrației și vreau să mulțumesc colegilor britanici pentru contribuția lor. Însă, acum trebuie să vorbim despre viitor. Nimeni nu știe cum va fi Regatul Unit după Brexit. Rămâne să vedem cum uh, va înainta Regatul Unit. Însă acum trebuie să creăm noi relații și sper că aceste negocieri vor fi abordate într-un fel prin care să ne permită să ajungem la un acord și care să nu uh, se îndepărteze de standardele pe care le-au, uh, la care au contribuit chiar și ei în ceea ce privește siguranța alimentară și așa mai departe cetățenii noștri își doresc o relație foarte apropiată cu Regatul Unit în viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Vișnievska, un minut. Doamnelor și domnilor, eu respect decizia suverană luată de națiunea britanică. De aceea am votat pentru acest acord să fie aceasta un semnal de trezire pentru federaliști. Cei care au fost pentru Brexit spuneau de mai multe ori că parlamentele naționale sau statele membre au posibilități foarte puține de a opri legislația europeană. Trebuie să tragem niște concluzii în urma Brexitului. Trebuie să oprim migrația necontrolată. Trebuie să oprim preluarea competențelor statelor membre. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană nu va mai fi la fel fără Regatul Unit. Haideți să învățăm ceva de aici. Haideți să fie o lecție pentru noi. Trebuie să ne gândim la ce s-a întâmplat și trebuie să arătăm un cartonaj roșu acelora care se gândesc la federalizarea Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează domnul Sarius Volski. President. Mulțumesc! Am votat împotriva acordului Brexit nu pentru că aș fi neapărat împotriva lui, ci pentru că sunt pur și simplu împotriva Brexitului, măcar la nivel simbolic. Brexit uh, este o greșeală. Este un eșec, o greșeală, o dramă europeană de dimensiuni istorice și strategice, cu niște efecte pe termen lung, geopolitice, pe care încă nu le putem pricepe. Ambele părți sunt de vină. Regret foarte tare că nu se înțelege de partea europeană de ce am pierdut în Regatul Unit și de ce uh, se resimte această trădare. Uniunea Europeană va fi mai slabă și incompletă fără Regatul Unit, mai slabă din punct de vedere politic, economic pentru că economia Regatului Unit echivalează cu 19 economii din state medii sau mici și mai slabă în ceea ce privește apărarea și forțele militare. Și vor fi din ce în ce mai mari amenințările din afară și din interior, așa că ar trebui să să fim gata să suportăm consecințele. Mulțumesc, doamna Jones. Thank you very much. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, cetățenilor din țara Galilor care mi-au dat ocazia să le reprezint uh, opinii, vederile în Uniunea Europeană pentru a rămâne în Uniunea Europeană. A fost uh, bine, a fost rău, a fost bine când ne-am asigurat că drepturile, valorile, solidaritatea celor mulți sunt reprezentate și majoritatea oamenilor care au votat să rămână în alegerile europarlamentare în țara Galilor toate măsurile în legătură cu plățile egale și diferențierea pentru pensiilor. În viitor, Johnson trebuie să își asume rez- rezultatele negative ale Brexitului. Regatul, țara Galilor își va asuma rolul în Regatul Unit și în lume și va crește pentru că avem drepturi și solidaritate cu uh, oamenii din întreaga Uniune Europene și din lume, Europeană și din lume. Mulțumesc colegilor și angajaților din uh, Parlamentul European și fiului meu pentru care am făcut acest lucru și pentru generația următoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează domnul Jonța, un minut. pani Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ieri am votat în conformitate cu dorința cetățenilor din Regatul Unit. Știm ce înseamnă suveranitatea în Polonia, de aceea noi respectăm deciziile suverane ale cetățenilor britanici. De asemenea, în Polonia ne amintim că în Anglia s-a semnat unul dintre documentele cele mai importante pentru libertățile civile, Marea Carta Libertăților. Acele libertăți de S-a întâmplat acest lucru acum foarte multă vreme. Mâine e o nouă zi, e prima zi din perioada de tranziție. Putem să facem foarte mult bine aici, în Parlamentul European, astfel încât să ne asigurăm că vom avea relații mai bune între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Aș încuraja și europarlamentarii polonezi să voteze, astfel încât și parlamentele naționale să aibă un cuvânt de spus. Iar prietenilor mei britanici le voi spune mult noroc și amintiți-vă de polonezi, cei care creează economia în Regatul Unit. Vă mulțumim. Urmează domnul Polceac, nu-l văd în sală, așa că domnul Giambațchi, un minut. Mulțumesc. Dragi colegi, eu am votat pentru acest acord pentru că a fost voința suverană a poporului britanic, a fost decizia cetățenilor britanici. Au decis asta nu pentru că ar fi insistat cineva, ci pentru că La asta s-a ajuns din cauza birocrației uh, de la Bruxelles și din cauza modului în care s-a încercat uh, estomparea suveranității. Dezbaterea de astăzi este foarte grăitoare. Ați văzut ce s-a întâmplat. Președinta nu permite utilizarea standardelor în încăpere. Este motivul pentru care cetățenii din Regatul Unit au votat să plece, pentru că N-ai cum să interzici cuiva să se simtă britanic, ceh sau bulgar. Este o presiune și când uh, se întâmplă asta, atunci oamenii ajung să își dorească să părăsească locul în care nu mai sunt bineveniți. Și, da, adică, puteți să interziceți utilizarea uh, standardelor, dar din inimă n-aveți cum să le înlăturați să tragem această învățătură, să învețe și birocrații europeni dacă vor să mai aibă Uniunea Europeană pe viitor. Ultimul vorbitor la acest subiect, domnul Montei. <clears throat> Vă mulțumesc. Trebuie să intri ca să ieși. De aceea eu și colegii mei am venit aici. Acordul de retragere este unul foarte prost, dar cu toate acestea le-am votat, pentru că Nigel Farage a uh, obținut un angajament de la Boris Johnson că nu se va uh, prelungi tranziția după 31 decembrie, pentru că Regatul Unit va abandona uh, uh, ideea trăznită a alinierii în materie de reglementare. Avem o uh, putere de negociere foarte mare. Putem să abandonăm un acord prost, să ne apărăm pescuitul, să facem propriile noastre legi și să-i ținem, tragem pe politicieni la răspundere. Și acest spin s-a uh, transformat într-o floare. Deci de aceea am uh, votat pentru acest acord. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Trecem la explicațiile pentru următorul punct, eh, calendarul Parlamentului pentru 2021. Am doar o intervenție a domnului Pospisi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am sprijinit acest calendar, însă țin să vă explic poziția mea pe subiect. Eu consider următoarele. Pe parcursul procedurii de aprobare a calendarului, munca membrilor în statele naționale nu a fost inclusă. Cred că munca politicienilor nu are loc doar la Bruxelles și la Strasburg, ci și în statele membre. Eu am sprijinit calendarul, însă eu consider că nu avem suficiente uh, săptămâni în statele noastre. Nu mi-am dorit eu mai mult timp liber, ci mi-am dorit mai mult timp pentru munca politică desfășurată în statele membre. În Cehia, noi am tot discutat despre această distanță între Uniunea Europeană și cetățeni. Dacă membrii Parlamentului European nu lucrează și în circumscripțiile lor și nu pot să explice ce Uniunea Europeană, atunci integrarea nu e văzută bine. Mulțumim, trecem la sesiunile pentru 2022 și la acest punct avem un singur vorbitor, domnul Pospicil. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Iată, în această situație se aplică ceea ce am spus. Chiar cred că pe viitor Chiar cred că trebuie să susținem munca eurodeputaților și în circumscripție, adică să avem mai multe săptămâni verzi. Asta nu înseamnă că vrem să lucrăm mai puțin. Eu cred că munca politică din circumscripție este deosebit de importantă. Dacă nu vrem tendințe uh, anti-europene care să fie susținute în plan național, atunci este deosebit de important pentru noi cei care credem în Uniunea Europeană să mergem în circunscripție să explicăm asta alegătorilor noștri, copiilor, studenților. Dacă nu avem timp, atunci uh, cum vom reuși să transmitem aceste mesaje? Mai puține, mai multe săptămâni uh, verzi înseamnă nu mai puțină muncă, ci mai mult spațiu în circumscripție. Mulțumesc. Apoi, încărcătorul comun. Explicații de vot, doamna Șoedrova. Kolegyně, kolegové, já jsem se nakonec roz... Stimați colegi, în sfârșit am susținut această rezoluție. Sunt de acord cu apelul către comisie să acționeze pentru a modifica directiva cu privire la uh, dispozitivele de comunicări mobile, echipamentele radiomobile. Însă trebuie să ne gândim că în, uh, în medie 16 kg de uh, deșeuri electronice sunt produse pe european pe an de acum în un încărcător comun va fi un pas spre respectarea mediului, vom uh, economisi resurse. Trebuie să ne dăm seama că nu este vorba doar de uh, încărcătoare comune, nu doar pentru telefoane mobile, ci și pentru tablete de citit și pentru uh, tablete în general. Urmează domnul Patton. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat pentru această recomandare. Ce fel de gospodărie nu are cutii întregi de încărcătoare, cabluri nefolosite și învechite? Am patru copii. Pe parcursul anilor am avut computere, telefoane, periuțe de dinți electrice. La orice vă puteți gândi, avem patru cutii pline de cabluri și de încărcătoare. Există instrumente pentru reciclare pentru ele. Și noi ne gândim și la acest aspect, de aceea nu le aruncăm la gunoi. De fiecare dată când actualizăm un echipament, mai primim un alt încărcător, toate diferite. E ridicol, nu e necesar și e timpul ca asta să se schimbe. Mulțumim, doamna Vișinievska, un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, eu, bineînțeles că am susținut această rezoluție cu privire la încărcătorul universal, deoarece cred că situația curentă este una lipsită de bun simț. Ni se tot adună încărcătoarele în birouri și acasă. Încărcătoare care nu se mai potrivesc uh, la niciun echipament. Și în continuare consumatorii trebuie să cumpere încărcătoare noi pentru fiecare mm, device pe care îl cumpără, chiar și dacă e vorba de același furnizor, ceea ce este absolut absurd. De fiecare dată se scoate câte un nou model și acest nou model vine cu un încărcător nou-nouț. Astfel, dacă vrem într-adevăr să avem uh, o economie cu circuit închis, uh, mi se pare că încărcătorul universal este pasul potrivit. Domnul Kelleher, un minut. Of the resolution as well, uh, we have to Trebuie să acceptăm în acest moment că în ceea ce privește daunele asupra mediului, cablurile și încărcătoarele în întreaga lume uh, sunt uh, un lucru dezastruos. Uh, avem capacitatea, din punct de vedere al tehnologiei, inova- inovației, să ne asigurăm că dezvoltăm un încărcător și un cablu care să fie uniform și care să uh, poate să fie folosit universal nimeni nu se îndoiește că sunt în sertare, în cutii, în toate gospodările din Uniunea Europeană care sunt pline cu încărcătoare vechi. Cu, to- cu toții le păstrăm pentru că s-ar putea ca la un moment dat să mai avem nevoie de ele. Însă acestea stau acolo, adună praf cu sute de kilometri de cabluri în întreaga Europa. Cer Comisiei să fie activă, să lucreze cu industria pentru ca în spiritul acestei rezoluții să se asigure că vom avea încărcătoare pentru echipamente mobile într-un viitor cât mai apropiat. Vă mulțumesc. Urmează doamna Gancea, nu o văd în sală. Urmează domnul Lopez Isturiz White. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În sfârșit, poate putem să atragem atenția comisiei să ne ajute. Este vorba de lucruri mici care ne ajută în revoluția digitală. Am făcut-o cu roamingul, să facem și cu această problemă. După cum spunea colegul meu, acumulăm kilometri de cabluri pe care nimeni nu le mai utilizează. Oare e util? Eu cred că cetățenii europeni vor vedea cu ochi buni aceste, această măsură este vorba de mediu, dar și personal uh, avem uh, cutii peste cutii. Eu sunt pentru libertatea de, pre, de, de piață, însă mă simt uh, folosit când găsesc un încărcător nou pentru fiecare dispozitiv nou. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează doamna Peletie. Madame Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest text pentru a transmite un mesaj puternic Comisiei. De ani întregi, Comisia discută cuvinte, acum trebuie să acționeze. Nu putem să stăm la bună dispoziție a celor din industrie. În acest text însă lipsește ceva și îmi pare rău. Nu se menționează tot ceea ce ține de revoluția digitală, de companiile de acolo care au făcut presiune asupra Comisiei. Încărcătorul comun e o măsură economică ecologică, socială și e o soluție simplă pentru a reduce deșeurile electronice astăzi. Dacă nu reușim să acționăm, nu ajungem la acest încărcător comun, ce vom reuși noi să facem pentru planetă și pentru urgența climatică? Dacă Comisia vrea să fie ecologică, atunci să, acționeze acum, concret și să impună măsuri obligatorii. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Urmează doamna Vrecinova předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem... Da, încă o dată, bună ziua, dragi colegi. Eu nu am votat pentru această rezoluție. Sunt și eu foarte nemulțumită de faptul că încărcătoarele nu se potrivesc cu device-urile noi, dar asta e evoluția tehnologică. În ultimii 5 ani am văzut că au apărut uh, vreo 30 de tipuri de uh, încărcătoare. Un încărcător comun ar opri tocmai evoluția tehnologică. Sunt noi tehnologii care vor fi disponibile în SUA sau în Asia și ele nu vor fi puse și la dispoziția cetățenilor noștri. N-ar trebui să cerem companiilor private și n-ar trebui să le impunem uh, nimic ce să producă și ce nu. Să facem asta doar când discutăm despre sănătate umană. Or, aici nu e cazul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Glavac. Very much. Vă mulțumesc. Am susținut această rezoluție și vreau să vă reamintesc că PPE-ul în urmă cu 10 ani a dorit un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile. Acest, uh, aceste idei au fost baza integrării europene în, în general. În jur de 50 de milioane de tone de deșeuri electronice sunt create în lume și Uniunea Europeană este al doilea producător cu 12,3 ton, tone. Vrem să reducem poluarea mediului și prin diverse măsuri și una dintre aceste măsuri este acest încărcător comun cu fiecare achiziție de dispozitiv nou, consumatorii trebuie să își cumpere un încărcător nou și acest lucru crește costul. Acest încărcător comun nu este o soluție doar pentru bună doar pentru mediu, ci și reduce costul pentru consumatori, le protejează drepturile și dacă introducem acest încărcător comun, voi vom proteja pe consumatori și mediul. Și bineînțeles că vom uh, trebuie să uh, fim foarte atenți la protecția mediului. Domnul Wallace. Aproape 50 de milioane de tone de astfel de deșeuri sunt generate pe an, 6 kg pe persoană. În totalitate, generarea de deșeuri în Europa în 2016 era la peste 12 milioane de tone și anume peste o medie de peste 16, adică de 3 ori față de media globală. Această diversitate a încărcătoarelor care există pe piață pentru toate echipamentele electronice îi înnebunește pe consumatori și în același timp există și această cantitate uriașă de deșeuri. Acordurile între industrie nu au rezolvat problema. Consumatorii sunt în continuare obligați să cumpere noi încărcătoare cu fiecare nou echipament. E o situație nebunească, mai ales dacă ne gândim la climă. Cu toții știm că Apple a făcut lobby pentru a nu se introduce acest încărcător comun. De prea mult timp Comisia a prioritizat interesele Apple și nu cele ale cetățenilor obișnuiți și consumatorilor lor. Comisia trebuie să facă ceea ce trebuie. A făcut o dată și a, a hotărât să fie plătiți bani înapoi guvernului irlandez de la Apple 13 miliarde de dolari. Mulțumim, domnul Kelly, un minut. Susțin pe de întregul această inițiativă. Grupul PPE a cerut mereu asta. Uh, este de fapt ceva de bun simț. Să avem un încărcător universal pentru toate device-urile electronice, de la telefon mobil până la uh, tabletă și Kindle. Asta reduce deșeurile și accesorile electronice nenecesare și pentru asta suntem aleși la o adică, să facem viața mai ușoară cetățenilor europeni. Este o oportunitate. Putem uh, face viața mai ușoară, uh, viața cetățenilor. Cu toții știm că avem prea multe cabluri și încărcătoare acasă și asta înseamnă 500 milioane de, 50 milioane de tone de deșeuri anual, cum a spus domnul Wallace. Cu această rezoluție însă facem un apel către comisie să vină cu o propunere ambițioasă și comprehensivă. În următoarele șase luni trebuie să se stabilească regulile pentru un încărcător comun pentru smartphone. Este o regulă pentru care am muncit uh, mult și iată că în sfârșit se zărește progresul. Este o bătălie pe care trebuie să o câștigăm, așa cum uh, am câștigat și bătălia cu taxele de roaming. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor, doamna Gancea. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba italiană. Nu am votat pentru această rezoluție în legătură cu posibilitatea de standardizare a uh, echipamentelor de încărcare, de exemplu, pentru telefoanele mobile inteligente. Pentru că sunt uh, convinsă că aici uh, consumatorul are dreptul să aleagă liber. Și de asemenea, m-a deranjat procedura. Uniunea Europeană, dacă dorește să are un, aibă un rol de lider, trebuie să înțeleagă că rolul său nu este de a se um, de a împiedica uh, alegerea liberă a producătorilor care sunt adevărații producători de valoare și ci și ar trebui să elimine barierele care există în ceea ce privește circulația produselor europene. Trebuie să fim precauți să nu cădem în capcana acestor populiști ai mediului. Bineînțeles că trebuie să apărăm mediul, însă toate aceste măsuri trebuie să fie bazate pe probe științifice. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct, diferența între uh, plată de, plat, de salarizare în funcție de gen. Doamna Șoidrova. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte, doamnelor și domnilor această diferență de remunerare între femei și bărbați e de 16% în Uniunea Europeană. E un lucru nedrept. Deși în anumite state s-au făcut îmbunătățiri, acestea au fost mult prea lente. E adevărat că Uniunea Europeană a întreprins o serie de măsuri astfel încât să ajute statele membre în îmbunătățirea situației. Ține de subsidiaritate și există presiuni asupra statelor membre pentru îmbunătățire. Cred că directiva în ceea ce privește echilibrul între viața profesională și privată e o directivă foarte bună. Ea poate să îi ajute pe părinți, ei pot să își dezvolte profesia în continuare și și să petreacă timp cu copiii lor. E felul în care trebuie să continuăm. Eu m-am abținut de la vot pentru că nu sunt de acord cu faptul că Uniunea Europeană, în poziția în care se află, vine cu prea multe obligații pentru sectorul privat și pentru statele națiune și le schimbă legislația și e nevoie, de exemplu, de flexibilitate în aranjamentele de muncă. Mulțumim, doamna Lizi. Grazie. președinte. Mulțumesc. Discutăm despre valorile europene, egalitatea între bărbați și femei este la fel de importantă ca și protecția drepturilor omului. Trebuie însă să schimbăm percepția că e de la sine înțeles că femeile ar trebui să îngrijească copiii și să își îngrijească apoi părinții și că această muncă nu e importantă. Dacă e să facem revoluție culturală, atunci femeile ar trebui să poată participa mult mai mult la, în economie și uh, să contribuie la creștere. Nu am votat pentru această rezoluție, nu e din cauza că nu sunt de acord cu sentimentul ei, dar unele dintre propuneri venite din partea Comisiei cu privire la salarizare țin mai mult de prerogativele statelor membre. Sunt lucruri cu care nu pot fi de acord. Povara diferenței de salarizare n-ar trebui să cadă doar pe umerii întreprinderilor. Ce ar trebui să facem este să schimbăm cultura, ca să ne asigurăm că femeile sunt tratate în mod favorabil și egal. Mulțumesc, domnul Patton. Un minut. Am susținut această rezoluție pentru o um, salarizare mai corectă. Bineînțeles că femeile trebuie să fie tratate corect la locul de muncă și Regatul Unit este de fapt mult înaintea Uniunii Europene în acest domeniu. Dar de ce nu uh, recunoaștem că acele, aceleași inegalități uh, trebuie să fie recunoscute și în cazul minorităților rasiale și etnice? În ciuda faptului că 10% din cetățenii europeni vin dintr-o minoritate etnică sau rasială, niciodată nu am avut vreun comisar negru sau vreun uh, reprezentant la nivel înalt. Am uh, fost la sute de reuniuni ale comisiilor și plenare și nicio persoană de culoare nu a fost uh, în niciun panel de prezidiu. Mi se pare o situație inacceptabilă ca discriminare de, la fel de îngrijorătoare ca discriminarea de gen. Parlamentul, Comisia, Consiliul nu vor fi niciodată uniți în diversitate până nu uh, vor uh, avea aceste reguli în propria lor gospodărie. Vă mulțumesc, doamna Vișnevska, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Eu sunt unul dintre autorii acestei rezoluții ECR cu privire la diferența de salarială. E un lucru care a fost constatat și nu doar din Parlamentul European. Salariile femeilor sunt în medie cu 16% mai mici față de cele ale bărbaților. În Polonia, această diferență e printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Rezoluția aceasta atrage, atrage atenția asupra faptului că trebuie să depunem mai multe eforturi. Uh, și că trebuie să se pună în aplicare principiul muncă egală, salariu egal la nivel național. Am, aș menționa și faptul că obligația de a îngriji copiii, de a îngriji persoanele bolnave, părinții vârstnici, aceste obligații le revin de obicei femeilor în familii, astfel încât ele trebuie să aleagă locuri de muncă cu jumătate de normă. Din păcate, Uniunea Europeană a votat, ați votat împotriva acestei rezoluții Comisiei și ați aprobat rezoluția care încalcă regula proporționalității și introduce soluții care nu sunt bune pentru industrie. Mulțumesc, domnul, doamna Miller, un minut, domnul. Okay. Mulțumesc foarte mult. Am votat pentru această rezoluție pentru că Uniunea Europeană trebuie să elimine diferența de salarizare. După cum bine am auzit, femeile în medie câștigă cu 16% mai puțin decât bărbații în Uniunea Europeană. Înseamnă că lucrează cu două luni mai mult decât bărbații, fără salarizare și sunt numeroase motive. E munca part-time, femeile sunt blocate de la promovare, femeile suportă și um, povara casnică, aceea de a se îngriji de copii și de vârstnici. Egalitatea este o valoare fundamentală a Uniunii Europene, dar uh, este foarte limitată. De aceea trebuie luate măsuri necesare pentru a obține rezultate concrete și ar trebui să combatem uh, segregarea profesională, ar trebui să oferim mai multe drepturi părinților care muncesc și ar trebui să eliminăm, uh, desigur, în general, diferența de salarizare. Mulțumesc. Doamna Ward, un minut. Thank you. Vă mulțumesc. Săptămâna viitoare, după 47 de ani în care am fost uh, o forță de progres în Parlamentul European, nu vom mai avea voce din uh, Partidul Laburist al Regatului Unit pentru a reprezenta vocile femeilor din Regatul Unit. Vreau să salut uh, toți deputații laburiști din trecut și din prezent predecesarea mea de asemenea care a luptat împotriva discriminării de gen. Sperăm să inspirăm o um, generație viitoare de deputați pentru a nu fi um, ultima um, reprezentantă a noastră. Citez acum numele eurodeputatelor dinaintea mea. Mel Reid, Anita Pollack, Angela Billingham, Mo O'Toole, Veronica Hardstaff, Glenis Kinnock, ellen ed morgan susan waddington arlene mccarthy linda mcavan nina gill catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson annalise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer and finally jackie jones. Am votat pentru această rezoluție cu privire la diferența de remunerare între femei și bărbați. Cred că e important ca această instituție să lupte împotriva inegalităților care încă mai există la locul de muncă. Ca tată a două fete, eu îmi doresc să văd o Europa care le respectă drepturile, drepturile lor egale. O Europa care recunoaște care sunt beneficiile diversității la locul de muncă și care asigură plată egală pentru muncă egală trebuie să încercăm nu doar să eliminăm această diferență de remunerare, ci și să o eradicăm. Mulțumim, domnul Huc, un minut. O măsură a egalității se uh, rezultă din diferența de salarizare. 16% sunt uh, mai puțin plătite femeile. Acest procent este chiar un pic mai mare în Regatul Unit. Se spune că fac munci diferite, dar cum se face că cei care controlează salariile Uh, preferă mereu să um, îi răsplătească mai bine pe bărbați decât pe femei. De ce există o cultură de recrutare care atrage în anumite domenii mai degrabă bărbații decât femeile? În parte este pentru că bărbații domină uh, leadership la nivel sindical și la nivel cor corporatist. Ca în calitate de eurodeputat, adesea am fost uh, inspirat în munca mea de fica mea. Așa că în ultimul meu discurs fac apel la egalitate între bărbați și femei. Mulțumesc! Thank you. Next speaker. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Lopez Isturis White. Doamnă președinte, eu am votat că am votat pentru această rezoluție nu pentru a da curs uh, liniei politice a stângii retrograde care folosește feminismul în forma sa preistorică, ci pentru uh, că mă îngrijorează viitorul. După cum spune colegul meu, am și eu două fete și vreau să mm, aibă drepturi egale în viitor. Eu văd multe cazuri în țara mea unde avem un guvern de stânga care încă nu face nimic, în multe state europene sunt mii și mii de femei care suferă din cauza acestei diferențe de plată. Acești trebuie, bineînțeles, să le mm, susținem uh, și o face Partidul Popular Spaniol și Partidul Popular European. Vă mulțumesc. Urmează domnul Bompa, un minut. Beaucoup. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, această rezoluție e o rezoluție necesară. Ne reamintește inegalitățile economice structurale între femei și bărbați. În Uniunea Europeană există până la 40% diferență dacă ținem cont de tot ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Această inegalitate există și în momentul pensionării. Pensiile femeilor sunt de fapt cu 37% mai mici decât cele ale bărbaților. Acum, când noi am votat această rezoluție, trebuie să avem un sistem mai bun în Uniunea Europeană, un sistem de pensii și trebuie să intervină Comisia Europeană. În Franța, deși se opune întregul popor, domnul Macron vrea să își impună cu forța reforma. Femeile vor fi primele victime, pentru că uh, salarii, pensiile lor ar scădea cu foarte mult odată cu introducerea noului sistem. Așa că eu, din această instituție, vreau să-mi exprim sprijinul pentru poporul francez care luptă luptă de două luni și vă spun că delegația noastră va lupta peste tot unde e posibil, astfel încât să fie retras acest uh, proiect care nu e unul bun. Mulțumesc, mulțumim doamna Șaibi, un minut. Merci, merci madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat un text pentru egalitate salarială între bărbați și femei textul care ne spune că diferența de pensii în Uniunea Europeană este de 37%. Un alt lucru interesant din text este că cere statelor membre să reducă această diferență, garantând femeilor un nivel minim decent de pensie. În țara mea, în Franța, președintele Macron face exact opusul cu reforma sa a sistemului de pensii. În proiectul său, uh, femeile sunt cele care pierd cel mai mult. Pentru că pauzele din cariera femeilor pentru a uh, avea copii uh, le scurtează timpul de contribuție și, în plus, femeile nu vor avea numărul de puncte necesare la pensio- pensionare. Și aș dori să lansez de aici un apel către președintele Macron. Aveți două opțiuni. Fie uh, ascultați comisia care cere reforma sistemului de pensii sau ascultați Parlamentul ales democratic eu vă cer să abandonați acest proiect de reformă a pensiilor. Stimați colegi, se epuizează timpul, vă rog, respectați-vă timpul de vorbire. Domnul Rael. Domnul președinte, dragi colegi, despre ce vorbim astăzi? Discutăm despre principiul că se acordă salariu egal pe muncă egală, indiferent de gen. Pentru mine acesta este un principiu fundamental, dar din păcate n-a fost o realitate mereu. Slavă Domnului, până acum am obținut multe. Secolul 20 a fost era emancipării. Slavă Domnului! Și acum trăim în secolul 21 și iată că trebuie să constatăm că, e adevărat, femeile în Europeană, în medie, câștigă cu 6% mai puțin decât bărbații. Pentru mine este scandalos, dar ne întrebăm de unde vine asta, de ce se întâmplă. În primul rând, din cauza că, și trebuie să fim sinceri, fapt, din cauza faptului că femeile fac copii. Femeile lucrează deci mai mult uh, cu jumătate de normă, au șanse mai puține să fie promovate și, prin urmare, sunt mai prost calificate. Deci, uh, iarăși este un scandal aici. Avem nevoie de o politică de familie de bun simț. Femeile care fac copii trebuie să fie susținute. Acesta trebuie să fie accentul politicii noastre, să facem o politică de bun simț la nivel de familie. Și apoi, cu diferența aceasta de salarizare, în țările catolice, precum Polonia, este mai mică comparativ cu țările conduse de stânga. Mulțumesc! Thank you, colleagues. Normally we should... Dragi colegi, ar trebui să ne oprim acum dar uh, permit să continuăm. Doamnă Deli, vă rog, respectați timpul alocat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e o rușine că în Uniunea Europeană în 2020 femeile sunt plătite cu 16% mai puțin pe, an, pe oră față de bărbați. Și asta înainte să ne gândim la inegalitățile care există în angajare între femei și bărbați. Bineînțeles, nu putem să continuăm să le lăsăm pe femei să plătească pentru maternitate, pentru munca de acasă care nu e recunoscută și până la urmă, pe lângă depun toate aceste eforturi, iată că sunt plătite cu 16% mai puțin și cu 37% mai puțin la pensii. E o, o rezoluție bună, dar m-am abținut pentru că ne tot ocupăm de simptome și nu de cauze locurile de muncă precare, dereglementare în domeniul muncii, toate acestea le afectează pe femei și cât timp nu abordăm cauzele, diferențele vor exista. Trebuie să unim punctele fragmentate. Femeile sunt în continuare în această poziție și trebuie să atacăm rădăcinile aici. Mulțumim, domnul Wallace. Uh, uh, the, the statistics... Statisticile în legătură cu diferențierile salariale au fost citate aici și sunt uh, rușinoase. Însă este important să recunoaștem că efectul pe termen lung al uh, politicilor neoliberale impuse de către Uniunea Europeană cresc uh, discriminarea împotriva femeilor și inegalitatea. Trebuie să solicităm Comisiei să nu promoveze recomandări strategice care uh, Uh, duc la creșterea precarității, dereglementarea muncii, reducerea salariilor, privatizarea serviciilor publice și a sistemelor de securitate socială. Toate acestea subminează uh, sindicatele. Uitați-vă cât de încet uh, progresează țara noastră, Irlanda, în ceea ce privește drepturile reproductive. A durat atât de mult. Cauze, cauza, rădăcina cauzei discriminării între salariile bărbaților și femei uh, țin uh, și de uh, rațiile instituționale. Lucrurile trebuie să se schimbe. Nu o văd pe doamna Vrecionova, urmează doamna Fitzgerald, vă rog. Uniunea Europeană a fost mereu un standard al egalității. Rezoluția aceasta este foarte bună. Mulțumesc colegilor care au susținut-o. Este un document foarte important și cooperarea transpartinică a fost foarte bună. PP-ul o susține cu tărie. S-a făcut o recomandare în 2014 și este foarte clar că de atunci nu s-au făcut suficient de multe lucruri pentru a reduce diferența de salarizare, dar și diferența la pensie. 36%, iar la salarizare 16%. Ce vreau să spun, să transmit un mesaj întreprinderilor la nivel național și internațional, guvernelor și presei. Treziți-vă! pentru că vine o directivă înspre voi și va deveni obligatoriu ca să existe mai multă transparență la salarizare, să dați mai multe drepturi uh, lucrătorilor și să existe comparabilitate între locurile de muncă. Avem nevoie de toate acestea, iar rezoluția aceasta transmite un mesaj extrem de puternic din partea acestui Parlament și anume că luăm în serios problema pentru că în anumite state membre, de atunci uh, lucrurile chiar s-au înrăutățit. Mulțumesc! Thank you! Mulțumim foarte mult! Domnul Colaia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi, ca delegația piraților europene, am votat pentru această rezoluție, pentru că această diferență de remunerare e o problemă gravă căruia trebuie să, căreia trebuie să ne adresăm. Așa că noi am votat împotrivă la aliniatul 13, care avea de gând cu cotele noi nu considerăm că acestea sunt un instrument bun pentru a soluționa diferența de salariu. Noi considerăm că abilitățile, cunoștințele sunt cheia și nu faptul că aparții unei anumite categorii de gen. Cum spuneam și în programul nostru, e nevoie de o soluție pe termen lung pentru a asigura egalitate și nu cote. E nevoie de măsuri care să ducă la creșterea transparenței salariale, trebuie să fie făcute lucruri în ceea ce privește îngrijirea copiilor care se numesc mai fie atât de scumpă, e nevoie de flexibilitate, astfel încât să fie crescută participarea femeilor pe piața muncii. Așa că la alineatul 13 se sugerează să înceapă dis, dis, această discuție, dar noi vom, vom fi întotdeauna împotriva cotelor de gen. Nu-l văd pe domnul Polcea, urmează doamna Jones. Thank you very... Vă mulțumesc. Aș dori să spun că mă bucur foarte mult că ultimul vot pe care l-am depus în acest Parlament a fost în favoarea acestei rezoluții. De peste 20 de ani lucrez pentru drepturile femeilor, pentru a face să dispară diferențierea de plată între salarii și pensii. Partidul Laborist uh, susține egalitatea, demnitatea, solidaritatea și drepturile lucrătorilor aici sau acasă sau în țara galilor și voi continua să fac acest lucru. Să sperăm că guvernul Johnson nu ne ia aceste drepturi. Femeile și copiii sunt în centrul vulnerabilității și violenței. Trebuie să facem tot ceea ce putem să oprim aceste cazuri. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut și să ne continuăm munca pentru țara galilor în lume și uh, îi mulțumesc fiicei mele că a lăsat-o pe mama ei să lucreze, să lupte pentru egalitate și între bărbați și femei. Vă mulțumesc, domnul Coworth. Dragi colegi, doamnă președinte, e foarte nimerit ca ultimul uh, vot să fie să susținem acest raport cu privire la diferența de salarizare. Mai sunt multe de făcut pentru a face egalitate și dreptate într-un domeniu pe care considerăm de la sine înțeles. Uh, Cuvintele sunt ușor de rostit, dar egalitate chiar înseamnă plată egală, dar nu toată lumea e de acord și aici este o învățătură foarte importantă despre de ce acesta este ultimul nostru vot. De fiecare dată când e un progres în societate care e luat de la sine înțeles, atunci începe uh, răul. Când bătălia e câștigată, vine următorul hop. Problema apare mai ales unde uh, locurile de muncă sunt oricum prost remunerate. Hey. Eh, voi spune și câteva cuvinte în limba franceză. În acest parlament Vreau să le mulțumesc serviciilor de securitate, bucătarilor, personalului de întreținere din instituție. Și lor trebuie să le mulțumesc, și șoferilor. Și vreau să le mulțumesc tuturor pentru munca făcută. Vă mulțumesc tuturor, mult curaj și la revedere! Thank you, last. Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Fox. Mulțumesc, am votat, uh, am, am fost împotrivă, nu pentru că nu-mi pasă de diferențierea de gen, ci pentru că există diferențieri mult mai mari și care nu sunt discutate eurocrații bine plătiți iau deciziile, însă sunt ușierii, șoferii, personalul de curățenie, traducătorii care au, ne-au ajutat uh, pe toți cei din partidul Brexit uh, și le mulțumim. Și am putea discuta și despre diferențierea de plată între clase Săracii se sărăcesc și mai mult datorită politicilor de austeritate care vin de la Uniunea Europeană uh, locurilor de muncă, salariile lor sunt uh, afectate de către interesele marilor afaceri uh, de la Bruxelles. Și când cineva răspunde Gilles Jaune sau cei care votează să, pentru Brexit în Marea Britanie, sunt, eh, sunt acuzați că sunt, eh, suntem populiști. În ultimul meu discurs, eh, vă rog să nu îi insultați pe proprii dumneavoastră cetățeni. Fiți solidari cu clasa de muncitorilor atunci când aceasta se exprimă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dezbaterea se încheie. Procesul verbal al uh, sesiunii de astăzi și de ieri vor fi trimise Parlamentului pentru aprobare la începutul sesiunii viitoare. Dacă nu există obiecții, voi transmite rezoluțiile votate persoanelor uh, cărora le sunt adresate. Sesiunea Parlamentului European se suspendă și această ședință s-a încheiat. Mulțumim interpreților care au rămas alături de noi. La revedere!